Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können beginnen mit äh, der Sitzung unseres Ausschusses. Stimați colegi, putem începe cu ședința comisiei noastre din această zi și pentru mine este o plăcere să pot saluta prezența unui reprezentant al președinției maghiare aici. Uh, ministrul Tamas Feleghi, ministrul maghiar pentru dezvoltare națională și pe secretarul de stat Peter Laios, împreună cu întreaga sa echipă. Bun venit! Ne-am văzut deja la o reuniune informală a ministrilor pentru mediu și urmează să ne întâlnim și la o reuniune în Ungaria. Domnul ministru Feleghi răspunde de protecția mediului și schimbările climatice, un subiect care în comisia noastră are prioritate. Am lucrat mult în ultimii ani pe marginea tuturor aspectelor legate de protecția mediului și prevenirea schimbărilor climatice. La Cancun s-a ajuns la un rezultat în baza căruia se poate colabora și pe plan mondial, iar în anul acesta președinția maghiară are sarcina să stabilească anumite accente în această activitate, să decidă asupra direcției pe care urmează să o continuăm, vom acționa cu ambiție, pe marginea pachetului climatic stabilit în 2008 sau nu. Trebuie luate decizii importante și avem încredere în președinția maghiară și în acest context. Domnul ministru Felegi ne va prezenta câteva idei, acțiunile pe care și le propune pentru următoarele luni. Aveți cuvântul pentru această introducere în subiect și după aceea vom avea ocazia să discutăm împreună cu colegele și colegii noștri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de a trece la maghiară, dați-mi voie să mă adresez dumneavoastră scurt în limba engleză. Pentru mine este o onoare și un privilegiu să fiu aici și să vă prezint o listă a priorităților maghiare și subiectele pe care ne propunem să le urmărim în colaborare cu Parlamentul în ce privește schimbările climatice. Dați-mi voie să vă explic cum de un ministru pentru dezvoltare națională se ocupă cu problemele schimbărilor climatice în Ungaria. Motivul este unul simplu. După ce, cu câteva luni în urmă, s-a format noul guvern, a fost uh, creionată o nouă structură uh, guvernamentală și uh, ministrul care trebuie să se ocupe de Utilizarea eficientă a resurselor va coordona această activitate în același minister. Ne vom ocupa și de problemele de coeziune și de accesarea fondurilor europene, de dezvoltare regională, de probleme de energie, climat, transport, telecomunicații și uh, administrație de stat. Deci, în felul acesta vor fi subiectele care sunt legate de buna administrare a resurselor înmănunchiate într-un minister care de fapt ă, este format din mai multe mini-ministere. Și am ă, evident ă, și colaboratori specializați pe schimbările climatice, cum este Peter Laios, domnul Covaci, care este secretar de stat în Ministerul pentru Dezvoltare Națională și are responsabilități pentru afaceri internaționale și relații cu Uniunea Europeană. Vă mulțumesc și voi trece acum la limba maghiară. Stimați membrii Parlamentului European, domnule președinte, doamnelor și domnilor, pentru noi este important să obținem progrese în negocierile internaționale pe teme climatice și să ajungem cât mai repede posibil la un acord privind uh, politica climatică pentru perioada după 2012. Va fi o cale e, uh, greu de urmat, dar se află în atenția uh, negocierilor noastre. De asemenea, este important pentru noi ca programul Uniunii Europene pentru protecția uh, mediului să uh, se realizeze, pentru că ne dorim, de fapt, o economie uh, competitivă pe plan european. Președinția belgiană credem că a efectuat pași importanți în direcția unor acorduri privind protecția mediului. Ungaria dorește să continue activitatea președinției belgiene. Bineînțeles, însă, dorim să facem față tuturor așteptărilor care s-au născut după conferința de la Cancun. Multe elemente sunt în joc, pentru că dacă nu se va ajunge în 2011 la un acord în Africa de Sud în legătură cu modul în care protocolul de, de la Cancun urmează să fie implementat, ă, s-ar ajunge la un fel de vid legislativ care ar avea un efect negativ asupra dezvoltării Uniunii Europene. De aceea noi trebuie să preîntâmpinăm un asemenea rezultat. La conferința uh, părților interesate privind acordul cadru privind schimbările climatice s-a ridicat o problemă de principiu și anume că trebuie să împiedicăm evoluțiile negative în schimbările climatice. Dacă nu vom reuși până în 2050 să reducem emisiile globale de gaze cu efect de seră până la 50%, atunci efectele ecologice, economice și sociale pe plan mondial ar fi periculoase. Dacă va crește foarte mult încălzirea globală și eventualitatea este mare în clipa de față, atunci întregi regiuni și state ar putea fi destabilizate, s-ar putea ajunge la o nouă migrație a popoarelor și la crize economice grave. De aceea, schimbările climatice ar putea să ia o turnură catastrofală. În clipa de față, doar câteva state industriale și-au stabilit limite ambițioase de reducere a dioxidului de carbon. Important este să existe prevederi cu caracter de obligativitate legală în ce privește reducerea emisiilor de carbon și uh, trebuie să se asocieze și economiile emergente și țările în curs de dezvoltare a acestor demersuri. Negocierile de la Cancun au dus la bune rezultate în multe domenii, de pildă în ce privește conferința organizată în 2009 la Copenhaga. Dar acestea au fost doar acorduri politice. În ce privește rezultatele de la Cancun, important este că valoarea limită privind o creștere globală a temperaturii de 2 grade Celsius a fost uh, intrusă într-o rezoluție. De asemenea, există anumite obligativități pe care trebuie să și le asume țările emergente și țările în curs de dezvoltare. Au fost stabilite o serie întreagă de măsuri, mecanismele de piață au fost evaluate cu care se poate opera pentru uh, a atinge aceste obiective de reducere a um, încălzirii globale și, evident, măsuri de adaptare la schimbările climatice. La Cancun s-a reușit ca aproape toate punctele să fie stabilite care pot să constituie o bază pentru un acord care să fie încheiat în viitor. În ce privește lacunele. Din păcate, încă nu s-a stabilit nimic în legătură cu viitorul protocolului de la Kyoto, de asemenea nu s-a luat nicio decizie privind o nouă decizie um, sub umbrela ONU, care la un moment dat să obțină caracter de obligativitate. De aceea este greu de întrezărit cum va arăta un asemenea acord viitor. În centrul negocierilor se situează transpunerea în practică a hotărârilor de la Cancun și președinția maghiară va face tot ce îi stă în putere pentru ca aceste negocieri să progreseze în 2011. În acest context, vor avea loc două reuniuni pentru acest acord cadru, iar uh, sarcina acestor uh, reuniuni va fi pregătirea reuniunii la nivel înalt de la Durban. Președinția maghiară își propune să, să coordoneze un punct de vedere comun al Uniunii Europene, ținând seama de diversele puncte de vedere ale statelor membre care să fie armonizate, de asemenea să poarte negocieri cu parteneri din afara Uniunii Europene. Este deosebit de important ca diversele puncte de vedere să poată fi apropiate și aduse la un numitor comun, de pildă în ce privește viitorul protocolului de la Kyoto, în legătură cu obligațiile și problemele de finanțare uh, care decurg din protocol. Pentru noi este deosebit de important să organizăm negocierile în 12 grupuri de lucru în cadrul Consiliului pentru Mediu al Uniunii Europene. Este vorba despre obiective importante, ca de pildă obligațiile uh, asumate pentru reducerea uh, gazelor cu efect de seră, pentru adaptarea la schimbările climatice, introducerea unui mecanism de control pentru monitorizarea îndeplinirii obligațiilor și diverselor uh, procese de flexibilizare în acest sens. Trebuie stabilite măsuri concrete și trebuie să începem să elaborăm aceste măsuri. Cancun a creat un cadru pentru un nou sistem instituțional care să permită o adaptare la schimbările climatice și inclusiv în ce privește despăduririle, distrugerea pădurilor, prevenirea acestui fenomen. Din 19 până în 21 ianuarie am avut la Budapesta o ședință a unui grup de lucru informal cu experți în acest domeniu și Uh, de asemenea, uh, s-a încercat pregătirea unui punct de vedere uh, comun pentru reuniunea din 2011 în Africa de Sud. Am inițiat un schimb de opinii în legătură cu strategiile pe care Uniunea Europeană trebuie să le lanseze la următoarea reuniune la nivel înalt pe teme climatice, astfel încât prevederile acordului de la Cancun să poată fi realizate printre obiectivele pe care ni le propunem se numără sistemul de monitorizare, raportare privind reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră. O completare a acestui sistem se impune. De asemenea, noile instituții care au fost create în baza întâlnirii de la Cancun trebuie să înceapă să activeze un fond verde pentru protecția uh, mediului, uh, un uh, program cadru de adaptare la schimbările climatice, de asemenea o comisie de implementare tehnică și o rețea tehnologică în acest sens. De asemenea, noi încercăm să găsim o soluție pentru transferul de uh, cote suplimentare de emisii. Obiectivul nostru constă în atingerea unor concluzii ale Consiliului care să permită conturarea punctului de vedere comun al Uniunii Europene, bazându-ne pe rezultatele de la Cancun. O altă sarcină importantă va consta în colaborarea cu Comisia Europeană pentru ca Uniunea Europeană să fie corespunzător reprezentată la reuniunile internaționale și la uh, reuniunile la nivel înalt. Noi va trebui să reprezentăm interesele Uniunii Europene și, evident, și uh, reprezentarea intereselor comune ale statelor membre. Președinția maghiară din acest punct de vedere va continua demersurile președinției belgiene pentru a progresa în negocierile internaționale pe teme climatice. Obiectivul nostru este ca Uniunea Europeană să poată să-și asume un rol de pionierat în cadrul negocierilor internaționale în acest domeniu, consolidând poziția comunitară. Organizatorii reuniunii la nivel înalt uh, pe teme climatice din Africa de Sud uh, vor fi sprijiniți de noi, astfel încât toate interesele noastre să poată fi discutate acolo. Dorim să colaborăm pe plan internațional pentru ca Uniunea Europeană să poată să-și elaboreze un program ambițios în probleme de mediu, program care să fie realizat. Uniunea Europeană va urmări o asemenea politică climatică ambițioasă, iar președinția maghiară va încerca să face tot ce îi stă în putere pentru a o promova. Un obiectiv important al președinției maghiare este să poarte negocieri uh, pentru o strategie pe termen lung pentru uh, decarbonizare în cadrul uh, comunității. Iar până în 2011 vom elabora o asemenea strategie. Dorim, din acest punct de vedere, până în 2050 să reducem utilizarea cărbunului și, de asemenea, emisiilor de bioxid de carbon. Bineînțeles că ne orientăm uh, în funcție de strategia 2020 pentru ca Europa să devină eficientă din acest punct de vedere, dar urmărim și alte strategii, Carta Albă privind uh, transporturile, de pildă, sau um, strategia energetică, așa numită foaie de parcurs uh, pe plan energetic. În cadrul strategiei de decarbonizare, va trebui să încercăm să cumpănim în ce măsură Uniunea Europeană își poate permite să își atingă obiectivul reducerii de 20% a emisiilor de dioxid de carbon unilateral va trebui să stimulăm un schimb de experiență privind această strategie între statele membre și până la finele președinției maghiare sperăm să ajungem la un punct de vedere comun care să ne permită trecerea spre o economie europeană care să fie mai eficientă în ce privește utilizarea resurselor naturale. Strategia de decarbonizare urmărește și un obiectiv rațional pentru 2020 și va permite probabil chiar o reducere cu mai mult de 20% a emisiilor de dioxid de carbon. Dar eu cred că trebuie din acest punct de vedere să avem o discuție aprofundată. Presupun că acest subiect se va bucura de un mare interes și Președinția maghiară dorește să organizeze ședințe ale unor grupuri de lucru uh, ale experților pentru a analiza diversele elemente ale acestei strategii de decarbonizare. Primul schimb de opinii va avea loc în luna martie la ședința Consiliului pentru Mediu. Între 24 și 26 martie va avea loc o reuniune eh, informală ministerială la Budapesta, unde de asemenea se va încerca o apropiere a punctelor de vedere. Și în funcție de uh, uh, raportul uh, pe marginea acestor negocieri, acest subiect va putea fi reintrodus pe ordinea de zi a ă, reuniunii la nivel înalt din iunie. În timpul președinției noastre vom încerca de asemenea să avem o uh, discuție în legătură cu modul în care acest obiectiv de reducere cu 20% este realist sau nu, care sunt riscurile pe care le comportă acest obiectiv. Parlamentul European, înainte de conferința de la Cancun, a adoptat o rezoluție în care se spune că Uniunea Europeană este pregătită și unilateral să atingă acest obiectiv, fără alte uh, condiții. Da, chiar se vorbește de o reducere până la 30% a emisiilor de uh, dioxid de carbon, dar din acest punct de vedere încă nu există un consens pe plan european. Anumite state susțin acest obiectiv, altele nu. Consiliul a fost invitat încă în 2010 să efectueze alte analize pe această temă. În noiembrie 2010, Consiliul European a invitat instituțiile europene să elaboreze uh, un nou raport în legătură cu acest obiectiv, să analizeze obiectivele conferinței de la Cancun, iar Comisia dorește ca până în cea de-a doua jumătate a anului în curs să elaboreze un, uh, o nouă propunere de raport. Reducerea uh, cu mai mult de 20% a ă, gazelor cu efect de seră va fi analizată în continuare. Spuneam, strategia de decarbonizare este în clipa de față fixată până în 2020, dar conține și obiective pe termen mediu. Vom putea evalua în ce măsură un obiectiv de reducere cu mai mult de 20% poate fi inclus sau nu în strategia termen lung a Uniunii Europene, și vom putea evalua ce măsuri sunt necesare pentru a avea o economie europeană eficientă din punct de vedere al resurselor naturale. Oricum, acest obiectiv de reducere a gazelor cu efect de seră este uh, cât se poate de ambițios și președinția maghiară va încerca să-l stimuleze, pentru că în felul acesta nu ne servim doar propriile interese pe plan european, ci contribuim și la eforturile globale în uh, favoarea protecției mediului înconjurător și stabilirea schimbărilor climatice. Sprijinim inițiativa de a include politica de mediu în noile eh, programe cadru de finanțare, pentru că este important să dispunem de mijloacele financiare necesare pentru a stimula politica de mediu. Noi, în calitate de deținători ai președinției, trebuie să vedem care sunt eh, realitățile pentru a obține mijloacele financiare necesare pentru strategia de decarbonizare și dorim să avem o contribuție uh, Uh, intensă în cadrul acestei dezbateri. Este important să elaborăm uh, un program care să se orienteze în funcție de obiectivele de protecție climatice care să continue demersurile președinției belgiene și care de asemenea să colaboreze cu viitoarea președinție poloneză pentru a servi obiectivelor noastre comune contăm pe faptul că atât Comisia, cât și Consiliul și Parlamentul European ne vor sprijini în acest uh, domeniu, pentru că fără o colaborare foarte activă, uh, președinția maghiară nu va putea să-și atingă obiectivele în acest domeniu al protecției mediului. Deci, ne bazăm pe continuarea colaborării cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte al Consiliului în exercițiu, pentru prezentarea programului dumneavoastră de lucru. Cred că Ministerul a structurat foarte bine programul său, dezvoltarea regiunilor, dezvoltarea comunelor, care trebuie combinate cu dezvoltarea mediului înconjurător. Cred că așa funcționează o organizație cu viitor, o organizație modernă. Am auzit ce ați spus dumneavoastră despre următoarele luni, despre strategia Uniunii Europene, în vederea COP17 în Africa, dar și o strategie pentru noi, noi, Uniunea Europeană și ceea ce trebuie să facem noi aici. Știm ce avem de făcut uh, în 2050, Consiliul European a decis deja ce trebuie făcut, uh, până atunci, însă acum trebuie să definim pașii intermediari și uh, trebuie să încercăm să nu pierdem prea mult timp, pentru că avem multe de făcut în acest deceniu, altfel nu putem să ne mai atingem obiectivul pe care l-am stabilit pentru 2050. Avem mult interes, uh, avem, suntem foarte interesați de subiectul acesta, avem multe întrebări, avem timp până la fără un sfert. 1,5 minute, deci 1 minut și 30 de secunde avem pentru fiecare dintre intervenienți și vom începe cu Richard Zeber din nume, în numele PP. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că ați venit la noi în comisie. Vreau să vă felicit și pentru postul dumneavoastră, pentru activitatea de secretarului de stat. Eu sunt unul dintre cei care a luptat foarte mult pentru aspectele de climă. Vreau să vă întreb câte ceva. Ați prezentat un program foarte frumos, însă ce îmi lipsește mie este uh, aspectul legat de finanțare. Poate puteți să ne spuneți mai multe, mai concrete. Uh, pentru că finanțarea este absolut necesară în proiectele pe care le avem și sunt anumite state membre care nu vor uh, să implice prea mulți bani de la buget. Așadar, uh, vreau să știu care este situația pe, în domeniul finanțării. În momentul de față, multe staturi, state membre aruncă praf în ochi uh, cu programe de implementare comună, așa zise, dar de fapt avem nevoie de măsuri concrete în domeniul protecției climatice. În al doilea rând, în ceea ce privește finanțarea, ați vorbit despre Cancun, sute de miliarde au fost decise, 100 de miliarde au fost decise pentru 2020, o sumă de bani care trebuie apoi să fie repartizată între statele membre și uh, în economia privată. Care sunt propunerile dumneavoastră? Fiind dat că sunteți ministru pentru resurse și fiind dat că apa este o prioritate pentru Ungaria, vreau să știu care este situația în ceea ce privește apa. Sunteți de acord cu blueprintul pe care îl avem sau doriți să faceți și alți pași suplimentari pentru a prezerva această resursă? Mulțumesc, Băr este papa apei la noi în comisie dar uh, întrebarea aceasta cred că mai degrabă o să fie adresată domnului Sandor Fazacaș, care va lua cuvântul după aceea, deci o păstrăm pentru a doua rundă de întrebări. Trecem mai departe și dăm cuvântul lui Matias Grute. Mulțumesc, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră aici, pentru prezentarea programului. Faptul că negocierile internaționale de la Cancun au mers mai bine, dar mai prost decât ne-am uh, Um, am așteptat, arată că avem practic un pachet climatic în momentul de față în mai multe domenii. În domeniul uh, transportului aerian observăm însă că Malchero, um, de exemplu, și alte organizații internaționale sunt cei care um, totdeauna încercă să pună frână acestor procese, dar și sectorul maritim trebuie să fie și ele, toate aceste sectoare trebuie să fie implicate în uh, sistemul de comercializare cu emisii iar uh, AMO-ul este și el responsabil cu aceste reguli. Se așteaptă un termen. Comisia așteaptă să-și facă, facă o propunere până la sfârșitul anului. Întrebarea este care sunt uh, propunerile de sectoriale pe care putem să le așteptăm din partea președinției uh, maghiare și analiza celui uh, obiectivului de 30%. Am stabilit că dacă industriile mari participă și ele, putem ridica pragul la 30% reduceri. Puteți să ne spuneți ce se întâmplă în domeniul negocierilor pentru um, așa pentru uh, ca să atingem acest obiectiv, așa numita delocalizare a carbonului. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră, pentru că am uh, discutat în acest an despre posibilitatea conceperii unui raport de inițiativă și pe mine m-ar interesa să știu cum se discută concret la Consiliu despre această posibilitate, pentru că ați fost destul de vag în acest punct. Mulțumesc. Rita Manaf din partea ALDE. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și ministrului Feleghi pentru această prezentare foarte bună a programului președinției maghiare. Întrebarea mea se referă la materialele de construcții, care joacă un rol foarte important, mai ales în ceea ce privește relocarea emisiilor de carbon. Utilizarea lemnului ar fi o idee foarte bună, fiindcă lemnul este o sursă regenerabilă și ușor de reciclat din punct de vedere al strategiilor de captare a carbonului. Deci utilizarea lemnului ar fi o idee bună. Știm că avem păduri și utilizarea mai, pe scară mai largă a lemnului ar putea să stimuleze proprietarii de păduri pentru o mai bună gestionare a resurselor forestiere. Apoi, un alt aspect relevant este cel al marcărilor de mediu folosiți în sectorul forestier. Nu ar fi o idee bună să avem un sistem armonizat de certificare pentru industria forestieră? Apoi o întrebare la, referitoare la obiectivele de eficiență energetică, la fel relevantă pentru utilizarea lemnului în sectorul construcțiilor ar fi bine ca eficiența energetică să fie abordată și din perspectiva ciclului de viață al materialelor folosite la construcții. Uh, Mulțumesc! Nu e greu de văzut că colega noastră vine dintr-un domeniu extrem de specializat, că este familiarizată cu aspectele de silvicultură, dar această întrebare se adresează mai degrabă colegului Fațecaș, care va prelua întrebarea după aceea, dar am pus-o acum mai devreme. Acum în numele verzilor Baza Icut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, aș dori să-i doresc bun venit și ministrului în comisia noastră. Suntem verzi, deci ne interesează o agendă ambițioasă pentru schimbările climatice și vă mulțumim pentru asta. Două întrebări concrete cu privire la agenda internațională. Pentru viitoarea perioadă, esențial este să eliminăm decalajul între obiectivul de 2 grade pe care îl avem și angajamentele internaționale. Între aceste două obiective există un decalaj. Cum vom reuși să le eliminăm. Este clar că din Statele Unite, odată ce uh, au început uh, lucrările pentru alegeri, nu mai putem să ne așteptăm la prea mari angajamente. E vorba deci de negocieri bilaterale și vreau să știu care este agenda strategică a UE în discuțiile cu economiile emergente, Brazilia, China, ce putem face cu aceste, în aceste negocieri, fiindcă sunt esențiale pentru eliminarea acelui decalaj. Angajamentul nostru ca Europa este relevant, fiindcă dacă cerem altor state să elimine acest decalaj și noi trebuie să facem acest lucru. Mă bucur că ne spuneți că intenționați să prezentați concluzii în Consiliul din iunie cu privire la trecerea la 30% și esențială este și eficiența energetică. Noi am solicitat un obiectiv obligatoriu pentru eficiența energetică, fiindcă suntem în urmă aici Aș vrea să știu cum vă veți asigura că Europa va îndeplini obiectivele de eficiență energetică și în cadrul um, de acțiune multianual, fiindcă este relevantă și legătura cu aspectele legate de locuințe și construcții. Mulțumesc! În numele GUE, Barbara de Brun acum. Thank you very much and... Uh, Mulțumesc foarte mult. Doresc și eu să îi doresc bun venit domnului ministru uh, și secretarului de stat, fostul nostru coleg, domnul Dărăș. Întrebarea mea se referă și ea la agenda internațională. În partea introductivă a prezentării dumneavoastră ați spus că trebuie să ne asigurăm că acest act este obligatoriu și că se aplică la uh, majoritatea măsurilor semnificative, inclusiv în economiile emergente. Observ că terminologia folosită în Uniunea Europeană este diferentă de cea din Statele Unite și anume că aceleași angajamente trebuie să se aplice și economiilor emergente. Acesta este un aspect esențial în ceea ce privește colaborarea cu Statele Unite și cu uh, economiile emergente și aș vrea să știu cum pregătiți negocierile pentru Durban, care este poziția pentru față de India și cum îl veți ajuta pe domnul Ramaș în poziția pe care o promovează în dorința de a realiza un impact pozitiv, având în vedere dificultățile cu care se confruntă acasă, tocmai din Uh, cauza acestor angajamente la nivelul economiilor emergente, fiindcă răspunsul trebuie să fie asemănător, dar și diferențiat. Și de asemenea, uh, repet întrebarea lui Bas cu privire la um, nevoia de obiective obligatorii pentru eficiența energetică. nu-și acum. Ahhoz képest, hogy viszonylag kevesen vagyunk a bizottság ülésén, a bizottság tagjai. Mulțumesc, domnule președinte. Din păcate nu sunt atât de mulți colegi în sală, dar uh, totuși avem foarte multe întrebări din partea colegilor. Nu știu dacă domnul ministru va avea destul timp pentru a răspunde la atât de multe întrebări în 20 de minute. Aș avea și eu o întrebare pe tema Kyoto, protocolul de la Kyoto și viitorul acestuia. Domnul ministru a abordat această temă. Eu am mai uh, spus de multe ori în ședința comisiei noastre că avem o problemă, o problemă între statele membre noi și cele vechi și o problemă între Comisia Europeană și mulți deputați din Parlamentul European. Comisia Europeană și-a propus să nu mai se poată vinde cotele de emisii pentru dioxid de carbon după 2012, ceea ce nu este corect pentru fostele state socialiste, cum ar fi Ungaria, Cehia, Polonia, pentru că acestea plătiseră deja un preț pentru semnarea protocolului de la Kyoto. Noi ne-am îndeplinit deja obligațiile mai mult decât trebuie, ne-am îndeplinit de fapt atât uh, de bine încât, dacă nu le îndeplineam atât de bine, de fapt Comisia Europeană nu putea pe total să spună că și-a îndeplinit obiectivele. Președinția maghiară trebuie să elibereze acest blocaj, trebuie să ieșim din acest blocaj. Va fi oare președinția maghiară în stare să ajungă la un rezultat? Fostele state socialiste s-au obligat ca după 2012 să se mai poată vinde cotele uh, Uh, de comercializare cu emisii, dar ca acest lucru să nu se poate întâmpla decât în anumite condiții. Mulțumesc, are cuvântul acum Vitorio Prodi. <coughs> Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului ministru pentru prezență. Aș vrea să revenim puțin la niște aspecte discutate inițial. Nu cred că putem ajunge la un acord în domeniul schimbărilor climatice dacă nu găsim un răspuns pentru declarația de la Bali referitoare la acea responsabilitate comună, dar diferențiată. După părerea mea, acesta este punctul esențial și reflectă posibilitatea de a accepta niște limite care să aibă un caracter obligatoriu. Aceasta este o problemă care însă uh, intră în um, disconcordanță cu conceptul sau cu principiul suveranității, fiindcă există o chestiune de interdependență în ceea ce privește schimbările climatice. Și în acest sens aș vrea să știu care este politica promovată pentru deblocarea acestei situații. Dacă situația nu va fi deblocată, lucrurile nu văd cum pot fi duse mai departe. Apoi, în ceea ce privește adaptările la schimbările climatice și uh, lucrurile pe care încercăm noi să le adoptăm în Comitetul Director pentru Schimbări Climatice. Este vorba de o politică prin care să se folosească energiile regenerabile care să meargă mână în mână cu uh, generarea și păstrarea teritoriilor. Mulțumesc! Uh, Peter Liese, der sich erkundigt. Mulțumesc, Peter Liese, care vrea să știe dacă eficiența energetică este în portofoliul acestui domnului ministru. Da, mulțumesc, domnule ministru, nu vroiam ca să mi se întâmple și mie uh, ca altor colegi să mi se transmită mai departe întrebarea. Domnule ministru, am fost raportor în această comisie pentru tema eficienței energetice, care a fost, va fi un subiect important la summitul de săptămâna viitoare. Și îmi fac griji despre ceea ce va decide acolo Consiliul. Parlamentul și-a exprimat dorința de a introduce obiective obligatorii, dar realist probabil că nu va fi, să sperăm, să obținem un acord așa cum își dorește Parlamentul. Însă eu îmi fac griji și mai mari pentru că se pare că, deja din câteva discuții, statele membre nu vor avea de preluat răspundere pentru obiectivul eficienței energetice, ci va mandata Comisia să acționeze. Avem un procent din PIB uh, care vine de la banii europeni și nu putem ca toți acești bani să, bani să fie cheltuiți pentru eficiența energetică. 50% cota de stat în Germania, de exemplu, ceea ce înseamnă că banii de fapt se află la statele membre. Dacă nu vrem să mizăm numai pe reglementări, ci și pe uh, facilizări, facilități, de exemplu, credite mai, la dobânzi mai bune sau alte uh, Uh, stimulente, atunci statele membre trebuie să preia o răspundere. Și de aceea vreau să vă rog, domnule ministru, ca înainte de summit să încercați să atrageți atenția asupra faptului că statele membre trebuie să se oblige să se angajeze pentru eficiența energetică și să nu spună doar Uniunii Europene că trebuie să facă, să creeze reguli. Așa nu vom ajunge prea departe dacă nu se creează și stimulente pentru statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima întrebare acum din partea lui Horst Schnellhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte al Consiliului, eu vreau să vorbesc despre instrumentele de finanțare pentru țările în curs de dezvoltare. Am uh, purtat această discuție de multe ori și se spune că din cauza noastră, statele în curs de dezvoltare uh, trăiesc în sărăcie. Discutăm tot timpul la reuniunile ACP în toate sensurile despre această problemă și eu cred că ar trebui, de fapt, să clarificăm un pic lucrurile în acest domeniu. Aș vrea să știu, deci, care este opinia președinției Consiliului, dacă susține acest subiect, cum vede acest aspect legat de schimbările climatice și dacă dorește să aplice instrumente noi. Și a doua întrebare. La comercializarea cu emisii avem câteva probleme. În momentul de față există și acțiuni destul de frauduloase, se creează, se întocmesc certificate care apoi uh, sunt vândute, deși nu sunt de fapt uh, legale și se fac bani foarte mulți cu astfel de practici. Comisia trebuie să reducă aceste practici. Întrebarea este cum rezolvăm însă această problemă. Avem nevoie de un nou sistem sau putem să-l corectăm doar pe cel vechi? Mulțumesc. Foarte bună întrebare, spune președintele, și acum sperăm la un răspuns foarte bun. Ați vorbit atunci când spuneați de finanțare că protecția climatică este importantă și la planificarea pe termen mediu, deci la noul cadru financiar uh, plurianual pe termen mediu. Vreau doar să susțin și eu această întrebare și să completez cu o întrebare dacă vă gândiți la linii bugetare separate care să apară în bugetul european separat pentru protecția climatică. Pentru că foarte multe state membre luptă în momentul de față cu problema finanțării protecției climatice și Poate că un program uh, ca atare ale Uniunii Europene pentru protecție climatică ar fi un stimulent, un impuls important pe care ar putea statele membre să-l folosească și deci să ne aducem și noi astfel o contribuție concretă. Aveți ceva pe rol în acest sens în președinția dumneavoastră în ceea ce privește dezbaterea de uh, finanțare plurianuară pe termen mediu. Ați avut foarte multe întrebări, domnule ministru, acum aveți 10 minute pentru a răspunde la ele, vă rog. Köszönöm szépen. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să spun de la bun început că este evident că nu voi putea să răspund uh, mai amplu, în 10 minute, la toate întrebările, dar sper ca în următoarele șase luni să mai am ocazia unor consultări cu dumneavoastră, unor schimburi de opinii, Eh, doresc să particip la o audiere dacă sunteți de acord și dumneavoastră, pentru că ne dorim, ca și în cadrul președinției maghiare, în cadrul unui raport de progrese, să eh, vă informăm în legătură cu obiectivele pe care le-am atins, obiective stabilite în programul nostru cred că avem nevoie de asemenea rapoarte de progrese de pe acum, deci, îmi cer scuze că la anumite întrebări nu voi răspunde decât fugitiv. În ce privește finanțarea. Dar Dați-mi voie să adaug, să spun că suntem dispuși să oferim răspunsuri și în scris. În legătură cu finanțarea, există o serie întreagă de aspecte. La Cancun a fost luată o decizie în legătură cu finanțarea pe termen scurt și uh, rapoarte pe termen scurt și, de asemenea, în legătură cu fondul verde. Trebuie ca aceste fonduri verzi, după întâlnirea de la Durban, să devină funcționale. Este important să uh, avem o comunicare corespunzătoare în legătură cu asta, pentru că uh, în ce privește finanțarea pe termen lung, trebuie să se creeze credibilitate și transparență. În legătură cu finanțarea pe termen lung, încă la Copenhaga s-a căzut de acord ca statele dezvoltate până în anul 2020 să stabilească un fond de aproximativ 100 de miliarde de dolari. La Cancun, părțile eh, participante au convenit ca aceste 100 de miliarde de dolari să se constituie din diverse uh, surse. Vor exista și bugete speciale. În bugetul național din uh, uh Ungaria există uh, linii bugetare separate pentru protecția climatică, ceea ce constituie deja un progres. Dar vor exista și resurse bilaterale, multilaterale, mijloace financiare alternative. Bineînțeles că trebuie să atragem fonduri și de pe piața liberă. Este vorba despre investiții pe termen lung, obiective pe termen lung și despre anumite schimbări structurale. Comisia Permanentă pentru Finanțarea uh, problemelor de mediu climatice trebuie să devină uh, o instanță care să găsească formule de îmbunătățire a finanțării, să îmbunătățească procesele, să le eficientizeze, să mobilizeze resurse financiare. De asemenea, cred că este foarte important Iar aceasta a fost o întrebare care a fost formulată de mai mulți eurodeputați ca politica noastră în privind mediul să fie corelată cu politica economică, cu politica în domeniul transporturilor, politica energetică. Pentru că importanța asupra bugetului și a planificării multianuale după 2013 va fi mare. Noi plecăm de la ideea că este vorba despre anumite chestiuni fundamentale, strategice, care se reîntâlnesc în diverse sectoare, în politica de mediu, în politica de energoeficiență, uh, în uh, căutarea mijloacelor de finanțare a acestor politici, de găsirea de investiții pentru aceste domenii. Acestea sunt puncte critice. Este vorba de politica energetică, politica în domeniul transporturilor, finanțarea acestor politici, este de asemenea important ca anumite obiective să poată fi finanțate în cadrul fondului de coeziune. Sunt chestiuni importante care sunt abordate în diversele uh, ședințe la nivelul Consiliului și vor face obiectul unor dezbateri ulterioare. În toate aceste probleme sectoriale, noi trebuie să avem în același timp și o imagine de ansamblu. Noua perspectivă financiară se pregătește în clipa de față. Iar uh, în această etapă pregătitoare va trebui să analizăm aceste lucruri. În ce privește politica hidrografică, voi răspunde uh, doar că ține de fapt de competența și portofoliul domnului ministru Fazeca și probabil că va putea să răspundă în amănunt la această întrebare. Dar aș spune de pe acum că strategia dunăreană este foarte importantă. Este un element al politicii hidrografice europene și uh, strategia dunăreană este o prioritate pentru președinția maghiară, bine înțeles abordată în contextul schimbărilor climatice. Experții maghiari confirmă rezervele pe care statele în curs de dezvoltare le-au formulat la conferința de la Cancun. Ele au spus că doresc să integreze problemele legate de rezervele de apă în cadrul preocupărilor privind uh, politica de mediu. Este vorba despre administrarea apei și de diversele interferențe uh, în acest domeniu. Conferința, într-un al patrulea raport, uh, a atras atenția asupra importanței politicii hidrografice. În situația actuală se poate ajunge la o lipsă de apă și în felul acesta uh, și recoltele din Africa, Asia, partea răsăriteană a Australiei sau Noii Zeelande să aibă de suferit. În Europa Centrală și Răsăriteană, de asemenea, ă, câteodată vara este secetă, ceea ce poate să ă, aibă un impact nefericit asupra recoltelor. Trebuie să uh, diminuând de asemenea uh, sensibilitățile din acest punct de vedere în Uniunea Europeană. Ungaria va elabora program, propuneri pentru programe macroregionale și microregionale în ce privește politica hidrografică. Domnul Grote s-a referit la transportul aerian și maritim și ă, asta în contextul emisiilor de bioxid de carbon. Președinția maghiară eh, așteaptă propuneri din partea Comisiei Europene în acest sens și în colaborare cu Comisia și cu dumneavoastră eurodeputații vom face propuneri în legătură cu acest subiect în cadrurile, într-un cadru specializat. În ce privește uh, carbon leakage, relocarea carbonului, este un domeniu important atât pentru Ungaria cât și pentru uh, regiunile uh, de graniță ale Uniunii Europene. Anumite întreprinderi din Ungaria în clipa de față migrează spre Ucraina, ceea ce poate să constituie o problemă pentru statele care se află la granița Uniunii Europene. Materialele de construcție a fost o întrebare în legătură cu acest domeniu. Este o chestiune care ține de industria forestieră și, parțial, colegul meu Fazeca își va răspunde la această întrebare. Pentru noi este important ca industria forestieră și aspectele legate de împădurire ă, să se bucure de atenția necesară inclusiv din punct de vedere al intereselor economice. Sigur, contăm pe utilizarea într-un raport tot mai mare a energiilor regenerabile în cadrul programelor de energoeficiență. O altă chestiune importantă constituie negocierile în probleme de mediu cu economiile emergente, cu state terțe, dar eh, inclusiv cu Statele Unite. Am fost întrebați care sunt relațiile noastre cu aceste state, ce argumente avem în aceste relații internaționale. Negocierile, în cea mai mare parte, se desfășoară sub egida Națiunilor Unite și depinde cum progresează aceste negocieri în cadrul ONU, cum se poate impune Uniunea Europeană acolo. Președinția colaborează cu Comisia Europeană, cu doamna Heidegard, și participăm la pregătirea acestor reuniuni. Ce am spus deja în uh, prezentarea mea inițială, prioritățile pe care președinția maghiară și le propune în probleme climatice, e bine, aceste priorități se află și în centrul acestor negocieri. Dorim să le atingem încercăm să uh, colaborăm cu statele în curs de dezvoltare și cu statele care uh, au emisii de NOx ridicate, să le atragem de partea noastră pentru a uh, le determina să respecte standardele pe care ni le propunem noi. Altfel se poate ajunge la situații dificile. Un obiectiv ambițios este acest obiectiv de uh, încălzire globală care să nu depășească 2 grade Celsius, care a fost menționat de domnul Eichhardt. Ei bine, va exista un al cincelea raport uh, în cadrul IPCC și vom uh, încerca să uh, creăm premizele pentru evitarea unei încălziri globale periculoase. Deciziile de la Cancun ne cer să verificăm obiectivele globale pentru anii 2012-2013, iar această evaluare trebuie să fie încheiată până în anul 2015. Uniunea Europeană va juca un rol important în elaborarea acestei analize, pentru că în baza uh, acestor rezultate uh, pe care le atingem sau nu, ne vom putea da seama dacă putem respecta obiectivul de 2 grade Celsius sau nu. Ce s-a mai menționat la negocierile referitoare la politicile în domeniul energetic există mari diferențe între statele membre. Anumite state membre nu sunt de acord cu stabilirea unor obiective care să fie obligatorii în Uniunea Europeană cu uh, indicatori comensurabili, impresia mea este pentru că am participat la multe ședințe pregătitoare, inclusiv în pregătirea președinției maghiare, că majoritatea statelor membre în ce privește asemenea obiective obligatorii în domeniul energoeficienței um, nu sunt agreate. Poate fi important ca obiectivele care din punct de vedere legal să devină obligatorii să poată fi și utile. Uh, eu salut preocuparea Parlamentului European de a încerca să stabilească asemenea indicatori care să fie respectați de către statele membre. Dar e evident că majoritatea statelor membre, din diverse motive, din diverse economice sau din alte motive, nu susțin acești indicatori obligatorii. Eu cred că în următoarele șase luni vom putea încerca să facem progrese în acest domeniu, dar am îndoieli în ce privește șansele unor rezultate concrete în șase luni. Dacă mai acordați un minut, aș vrea să spun ceva în legătură cu țările în curs de dezvoltare, pentru că domnul Schnellhardt a formulat această întrebare. E vorba despre transfer de tehnologie, de noi instrumente prin transferul de tehnologie și de instrumente noi, putem sprijini statele în curs de dezvoltare. Și aici este doar parțial vorba despre chestiuni financiare, doar parțial uh, o chestiune legată de stimularea statelor în curs de dezvoltare prin bani. Există și alte mecanisme care nu sunt legate de cheltuieli, de finanțări speciale. Uh, de a stimula statele în curs de dezvoltare să opereze modificări structurale, de a uh, recurge la reforme. Este nevoie parțial de noi investiții, parțial de uh, ajutor financiar, dar există și alte uh, modalități. Iar în ce privește protocolul de la Kyoto, sunt de acord cu domnul Ader. Trebuie să ținem seama de necesitățile statelor din Europa Centrală și Răsăriteană în perspectiva atingerii obiectivelor comune. Poate fi o problemă dacă nu o să urmeze, ă, după protocolul de la Kyoto, elaborarea unei legislații care să devină operativă. Tocmai de aceea pe noi ne preocupă acest subiect. Se pare că nu am răspuns la o întrebare, domnul Prodi mi-a mai pus o întrebare și îmi cer scuze. Este vorba despre energiile regenerabile. Politica maghiară în perioada președinției este similară cu subiectul mijloacelor uh, financiare. Noi în Ungaria am ridicat proporția energiei regenerabile în cadrul uh, acelui mixaj uh, de resurse energetice care sunt folosite, trebuie să stabilim, uh, să sprijinim utilizarea de resurse regenerabile, ca de pildă puterea apei, sunt demersuri necesare în contextul schimbărilor climatice doresc să vă asigur de toată disponibilitatea mea de a colabora cu dumneavoastră și mă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului și din partea noastră pentru acest schimb de opinii, pentru răspunsurile dumneavoastră. Cred că dumneavoastră și domnul secretar de stat Peter Laios ne veți sta în continuare la dispoziție pentru a ne continua dezbaterile. Iar în ce privește uh, raportul lui Ibas Eichhort uh, privind reducerea cu 20% a emisiilor de carbon, este deja încântat că ne-ați propus, propus să participați la audierea pe care noi ne propunem. Este o chestiune strategică și uh, contăm pe prezența dumneavoastră. Vă dorim mult succes, ne va face plăcere să colaborăm cu dumneavoastră și după aceea să auzim care au fost uh, obiectivele atinse în aceste șase luni. Ah. So, Kolleginnen Kollegen, wir fahren fort. Dragi colegi, continuăm cu ordinea de zi și trecem la punctul, punctul 30. Am avut 30 de puncte pe ordinea de zi uh, în această ședință. E vorba de un nou schimb de opinii cu un ministru maghiar. E vorba de punctul 31, probabil, cu domnul Sandor, Sandor Fozecaș, care este ministrul maghiar pentru dezvoltare rurală dar și pentru protecția mediului și siguranței alimentare. Sunt două complexe tematice pe care comisia noastră le tratează foarte des. Protecția climatică, am auzit deja în acest domeniu multe întrebări despre gestiunea apei, despre economia, despre biodiversitate, despre domeniul silviculturii și alte probleme, cum ar fi eficiența resurselor, dar în domeniul securității alimentare mai avem destul de multe de discutat, pentru că avem și un regulament care se elaborează în momentul acesta. Uh, bine ați venit, domnule ministru Foțecaș, și uh, suntem foarte curioși să vă ascultăm și probabil că aveți deja mai multe întrebări care au fost deja recoltate din plen. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate doamne, stimați domni, dragi deputați, este o mare onoare pentru mine să fiu prezent la dumneavoastră în comisie pentru a discuta despre programul președinției maghiare. Aș dori în primul rând să vorbesc despre protecția mediului și chestiuni de mediu. Vreau să vă spun încă de la început că pentru președinția maghiară, protecția mediului și durabilitatea este în continuare, sunt în continuare importante, chiar și pe fundalul crizei economice. Noi, președinția maghiară, vom face tot posibilul pentru ca să creăm condiții de viață pentru copiii noștri cel puțin la fel de bune ca cele pe care le-am primit noi de la străbunii noștri. Politica de mediu foarte de calitate și orientată către aspecte de mediu nu poate să fie separată de ideile generale de mediu și este importantă pentru competitivitatea Europei. Numai acele regiuni vor putea să aibă succes pe viitor care știu să-și gestioneze bine resursele și care își protejează mediul înconjurător. Viitorul Uniunii Europene depinde de acțiunile noastre comune și depinde și de angajamentul nostru în domeniul politicilor europene. Suntem foarte interesați de aceea să lucrăm împreună eficient. Ungaria dorește să colaboreze strâns cu Parlamentul European în timpul președinției sale. Suntem deschiși pentru dezbateri, pentru negocieri în toate privințele. Dorim să fim o președinție foarte orientată către Parlamentul European, deschisă către dumneavoastră. În ceea ce privește mediul, vreau să vă spun că avem mai multe priorități. În primul rând, politica gestiunii apei. Apa este o problemă strategică a secolului 21, atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. Trebuie, deci, să-i acordăm acestei teme o atenție specială și să încercăm să ne, să tratăm problema politicii uh, apei în Uniunea Europeană. Este esențial și ca la reforma politicii agricole comune să ținem cont de dimensiunea politicii de mediu. De asemenea, vom continua să luptăm pentru biodiversitatea atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivel internațional. Vom continua cu legislația în domeniul gestiunii deșeurilor, mai precis în domeniul deșeurilor electronice. Strategia Europa 2020 este extrem de importantă în acest context. Dorim ca uh, să sprijinim uh, și eficiența resurselor și sperăm să facem progrese în uh, directiva SVSO. E vorba de riscul de accidente în industrie. La fel de importantă este și dezbaterea despre limitarea și interzicerea cultivării organismelor modificate genetic. Președinția maghiară dorește să se angajeze și să clarifice faptul că Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii să joace un rol important la conferințele internaționale. Aș dori aici să vorbesc despre reuniunea Consiliului de Ministri al ONU la pregătirea conferinței de la Rio Plus 20 și la 19 uh, reuniune a, pentru dezvoltare durabilă la ONU. Pe lângă aceasta, pentru ședința uh, statelor semnatare a Convenției de la Arhus. Mi se pare foarte important să se continue eforturile și vom vorbi despre noua strategie în domeniul mercurului și despre negocierile în domeniul biodiversității. Vedeți că avem un program extrem de ambițios pentru președinția noastră. Indiferent de toate acestea, suntem convinși că putem să colaborăm eficient, suntem convinși că instituțiile europene pot să lucreze eficient împreună și că vom putea obține rezultate foarte bune. Dorim să colaborăm strâns cu Parlamentul European, acest lucru este absolut indispensabil pentru ca să putem face progrese în aceste domenii. Eu sunt și președintele Consiliului uh, agricol și trebuie să lucrăm împreună și sunt convins că numai dacă lucrăm împreună putem să ajungem la anumite rezultate. Foarte pe scurt aș dori să vorbesc acum despre câteva domenii de specialitate. În ceea ce privește eficiența resurselor și uh, gestiunea materialelor durabile, aceste aspecte sunt indispensabile pentru o Europa care dorește să fie mai verde, mai eficientă, mai modernă și mai durabilă. Președinția maghiară dorește să construiască deja mai departe uh, peste dincolo de ce a făcut președinția belgiană în strategia Europa 2020 și să se țină și de propunerile Comisiei Europene. Acest lucru se aplică mai ales inițiativei pentru resurse eficiente în Europa. Și pentru foaia de parcurs Europa eficientă din punct de vedere al resurselor. Aceasta este o sarcină extrem de complexă, e vorba de o gestiune a materialelor durabile, a deșeurilor, a apei și a o subliniere a inovării. Suntem hotărâți ca în martie deja, în cadrul lucrărilor Consiliului, să reacționăm la propunerile Comisiei Europene în legătură cu inițiativele respective. Dorim ca la ședința Consiliului din martie să aducem o contribuție foarte clară la aceste teme pe care le-am menționat înainte. Președinția maghiară consideră că evaluarea celui de-al șaselea program de acțiune pentru mediu este extrem de importantă și ne bucurăm de raportul care va urma din partea Comisiei Europene. Dezbaterea pe această temă poate să contribuie la o, o pregătire mai bună a celui de-al șaptelea program cadru pentru mediu și la un schimb de idei pe tema protecției mediului, dezvoltării durabile și a strategiilor în acest domeniu biodiversitatea este în continuare o prioritate importantă pentru Uniunea Europeană. După ce Comisia Europeană și-a publicat uh, comunicatul pe tema biodiversității, Consiliul va începe o dezbatere concretă. Pe 17 iunie, va avea loc un uh, Consiliu de Mediu și în această ședință vom dori să adoptăm concluziile Consiliului. Suntem convinși că această sperăm că această, acest comunicat să poată să fie publicat la timp pentru ca să ne putem respecta calendarul. Și este obiectivul nostru să aducem la același numitor comun acest document cu politica agricolă comună și cu politica de pescuit și documentele aferente. Această strategie va avea un capitol propriu despre agricultură, despre silvicultură, despre pescuit și despre speciile rare. Acestea sunt uh, aspecte importante ale politicii de care vorbeam. Președinția maghiară va face eforturi concrete pentru a facilita accesul la conferința de la Nagoya și pentru a crea o echitate între actorii acestei conferințe. Este obiectivul nostru ca în primul uh, semestru din 2011 să reușim ca multe state membre, printre care și Ungaria, să semneze acest protocol. Prin aceasta am putea să se dăm un semnal uh, statelor terțe că acest nou regulament ni se pare foarte important. E vorba de o sarcină extrem de importantă, pentru că acest protocol nu poate să intre în vigoare decât dacă un număr precis de state membre au semnat acest protocol. Și abia după aceea putem începe cu semnarea în semnarea acestei, acestui protocol ar putea să se facă în urma reuniunii pentru dezvoltare durabilă de la ONU după 13 mai 2011. Președinția maghiară va face de asemenea totul pentru ca protocolul de adițional de, de la Kuala Lumpur să fie Nagoya să fie completat, să fie semnat, în legătură cu securitatea uh, protocolului de Cartagena. În ceea ce privește protocolul uh, Comisiei, uh, Comisia a publicat o propunere la începutul anului acesta care ar da mai multă libertate statelor membre în ceea ce privește interzicerea sau permiterea uh, cultivării organismelor modificate genetic. În Consiliu există foarte multe diferențe însă pe această temă între statele membre. Este clar însă că statele membre vor să fie deschise pentru un dialog. În ceea ce privește nesiguranțele uh, domeniului uh, juridic, acestea trebuie elucidate, pentru că numai astfel putem să dăm un nou impuls acțiunilor noastre. Domnul comisar Dali a promis ca și Comisia Europeană să întocmească o listă care să vorbească despre cauzele care duc la limitarea cultivării organismelor modificate genetic de către statele membre pe teritoriul lor. Uh, vrem să obținem următorul rezultat, și anume ca pe această temă sensibilă să avem o soluție care să aibă obligativitate juridică și care să poată să convină și uh, deciziilor luate în unanimitate din 2011, din uh, februarie, care vor fi luate în februarie. Este de asemenea extrem de important ca sistemul de autorizații la nivelul UE uh, pe tema organismelor modificate genetic să fie mai bine organizat. Ni se pare important ca evaluarea riscurilor de mediu să fie un aspect esențial al acestor autorizații. Astfel, organismele autorizate ar putea să fie supuse unui control și unei limitări foarte bune Uh, foarte eficiente pentru ca să nu aducă cu sine riscuri pentru sănătate. Politica apei este de asemenea o problemă, o prioritate importantă în domeniul mediului. Comisia Europeană va elabora în 2012 și va publica un document uh, pe tema apei, un așa numit blueprint, care va da o privire de ansamblu despre instrumentele juridice comunitare pe tema politicii apei și despre eficiența acestor instrumente juridice și vor fi făcute propuneri pentru a putea îmbunătăți această eficiență. Uniunea Europeană doresc, dorește să sprijine acest proces și să îl ducă la bun sfârșit. În timpul președinției noastre dorim să adoptăm mai multe concluzii ale Consiliului pe tema protecției resurselor acvatice, pe tema um, unei, um, unui management al apei integrat până în iunie 2011. Și în acest context dorim să punem accentul pe următoarele teme. Situații extreme meteorologice, consecințele inundațiilor, lipsei de apă sau a secetei, uh, aceste aspecte însă trebuie să țină fie de sectorul respectiv, fie trebuie să existe o abordare orizontală, transsectorială. Rolul așa numitelor servicii ecologice în legătură cu apa este important și uh, este de asemenea important să vedem legătura între ecosisteme și ape. Vom încerca să sporim com- cooperarea internațională în domeniul apei, Cooperare între statele membre, dar și la nivel regional. Această colaborare este extrem de importantă. În ceea ce privește o politică agricolă mai verde, este evident că temele politica agricolă și mediu vor fi uh, tratate împreună. Practicile de uh, gestiune ale agriculturii, gestiunea în general are un efect asupra mediului și măsurile în domeniul protecției mediului, biodiversității, a solului sau ale apei au de asemenea efecte asupra politicii agricole viitoare. Durabilitatea ne face pe noi să fim în măsură să nu ne epuizăm uh, resursele naturale și trebuie să reușim să găsim o bună gestiune a resurselor naturale. Aceasta se aplică mai ales la lupta împotriva schimbărilor climatice. Acestea sunt priorități importante și uh, obiective importante în dezbaterea despre reforma politicii comune agricole. Aș dori de asemenea să subliniez că președinția maghiară a stabilit acest punct ca prioritate pentru Consiliul de Mediu. În ședința din 14 martie vom purta o dezbatere politică și prin aceasta vom uh, contribui la cele mai importante negocieri care vor uh, discuta, de fapt, uh, aspectul viitor al politicii agricole comune și despre viitorul acestei politici. Consiliul pentru Agricultură va fi, de asemenea, cel care va trata această temă, bineînțeles, și vom reacționa și la comunicarea Comisiei. Negocierile în Consiliul de Mediu vor contribui, sperăm, la o clarificare a importanței măsurilor de mediu în domeniul biodiversității, de exemplu, sau a eficienței resurselor și Sperăm că aceste măsuri să ducă la o îndeplinire mai rapidă a obiectivelor din politica agricolă comună. Președinția maghiară se obligă ca în uh, cadrul reformei politicii agricole comune să contribuie la o subliniere a proceselor care ar putea duce la o simplificare a subvențiilor în agricultură și să sperăm că vor fi implicați cât mai mulți agricultori. Trebuie să punem pe picioare o reformă care să nu sporească sarcina administrativă, ci mai degrabă să reducă birocrația și să transforme sistemul într-unul mult mai transparent. În ceea ce privește cu uh, deșeurile electronice și electromenajere, acestea vor se, sunt tratate în momentul de față de o, către o directivă din 2002. Această directivă a fost însă revizuită începând cu 2008 pentru că ea trebuie să fie mai eficientă pentru ca să putem avea efecte mai bune pe mediu și pentru a avea uh, mai multe avantaje din acest punct de vedere, dar în același timp și pentru a reduce sarcinile administrative. Dorim să facem progrese în acest domeniu. Am avansat în foarte multe domenii, deși există divergențe de păreri. În anumite domenii, cum ar fi, de exemplu, domeniul de aplicare al uh, unor directive sau regulamente în ceea ce privește colectarea deșeurilor și întrebările despre, sau problemele legate de producători. Dorim și în acest context să colaborăm foarte strâns cu Parlamentul European. Dorim și să continuăm negocierile despre mașini mobile. E vorba de modificarea regulamentului pe tema mașinilor mobile. Dorim și în acest domeniu să colaborăm strâns cu Parlamentul European și cu Comisia. În decembrie am început să prelucrăm directiva Sevezo despre accidentele în domeniul industrial. Am început cu revizuirea acestei directive, după cum spuneam, în decembrie și sperăm să ajungem la un acord. Suntem convinși că vom face progrese în aceste domenii. Nu trebuie să uităm că Europa este foarte populată, că Europa este un continent industrializat și că resursele naturale sunt uh, deja folosite de sute de ani pe acest continent. Trebuie, deci, să garantăm o evoluție care să protejeze mediul și valorile naturale și resursele noastre și aceasta să fie valabil și pentru generațiile următoare. Există multe teme pe ordinea de zi, după cum vedeți, care ar putea să ne permite să punem această politică în aplicare și mă bucur de colaborarea noastră. Dumneavoastră avem nevoie de ea și am încredere că va funcționa. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank auch unsererseits. Äh, mulțumesc foarte mult și din partea noastră pentru această prezentare amplă a unui program care își propune multe subiecte importante și mi se pare o formulă fericită de lucru. Dumneavoastră sunteți membru și în, uh, comis, în Consiliul pentru Agricultură, pentru că și acolo multe subiecte care ne preocupă pe noi în această comisie uh, trebuie să fie uh, promovate. Aș saluta și faptul că ne propunem să transpunem în uh, fapt cât mai repede posibil protocolul de la Nagoya. Oricum, uh, lumea întreagă uh, ne urmărește cu interes pentru a vedea dacă în domeniul utilizării eficiente a resurselor suntem sau nu credibili. Norvegia încă de mai mult de cinci ani uh, a elaborat o legislație în care se uh, încearcă o echilibrare a utilizării resurselor, poate constitui pentru noi un model pentru a deveni eficienți în acest domeniu. Vă puteți imagina că avem și multe întrebări pe care dorim să vi le adresăm, dar înainte de asta doresc să salut prezența unei delegații. Bun venit în Parlamentul nostru un, uh, unei delegații din Africa Centrală. Președintele acestui uh, comitet uh, din Africa Centrală este Pierre Nogolo. Vă mulțumim pentru că ați venit. Europa și Uh, Africa întreține relații intense și acest uh, Parlament dovedește un angajament vis-a-vis de statele africane. Începem acum cu lista vorbitorilor, iar subiectul uh, legat de apă a fost deja formulat. Richard Sieber, în calitate de coordonator, poate să pună această primă întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Protecția mediului are două aspecte, mitigation și adaption. Ca atare, eh, am formulat întrebarea legată de eh, rezervele de apă, dar acum mă bucur că eh, ministrul de resort este prezent în mijlocul nostru și că își propune să acorde acestor rezerve de apă o atenție atât de mare. Există multe domenii care sunt interesate de aceste rezerve de apă, agricultura uh, și, uh, în general, resursele de apă potabilă, de apă proaspătă uh, este foarte importantă. Ați pus accent și pe strategia Dunărară. Doriți ca acest mainstreaming în domeniul hidrografic să fie îmbinat cu obiectivele de o mai mare calitate a uh, irigațiilor uh, în favoarea agriculturii din Europa să se realizeze. O altă întrebare legată de biodiversitate. Ce obiective concrete urmăriți, în, mai ales în ce privește posibilitățile de finanțare pentru protecția biodiversității? Colega mea, Esther de Lange, care acum este în concediu, ne-a spus că a existat în clipa de față o erupție de febră aftoasă în Bulgaria. Ce își propune eh, președinția maghiară să facă pentru contracararea acestui fenomen? Mulțumesc, spune președintele. Vreau să clarific, acum vom avea două runde de dezbateri. Prima se va concentra pe problemele rezervelor de apă și după aceea pe siguranța uh, alimentară și a hranei. Iar acum, din partea grupului S și D, Ceaba Tabaci, următoarea intervenție. Domnule ministru, mă bucur că președinția maghiară abordează problemele strategice ale uh, administrării apelor. Ehm, există fenomene de deșertificare, de lipsă de apă, care se întâlnesc nu doar în regiunea mediterană, ci care ehm, se pot întâlni chiar și în regiunea dunăreană și ehm, în bazinul Tisei din Europa Centrală. Întrebările mele se leagă de acest subiect. Dumneavoastră, în calitate de ministru pentru protecția mediului, agricultură, dezvoltare rurală, um, sunteți cel care ne puteți vorbi despre inițiativele pe care le veți avea în acest domeniu. Pe de altă parte, tocmai se lansează cel de-al doilea uh, uh, program macroregional din Uniunea Europeană, strategia dunăreană, care cuprinde 12 uh, țări, dintre care 8 sunt membre ale, ale Uniunii Europene. În cadrul strategiei dunărene ne interesează în ce măsură Dunărea este navigabilă, mai ales în partea de sud a Dunării, cum poate fi stimulată navigația dunăreană, pentru că ar fi uh, în folosul logisticii agricole, dar pe de altă parte există și o dimensiune de protecție a mediului în acest domeniu. Cum uh, pot fi uh, armonizate aspecte care uneori sunt contradictorii? Mulțumesc, domnul Gebrandi, din partea ALDE. Thank you, Chairman, and I thank Minister... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Fazecaș pentru prezență și pentru că ne-a prezentat acest program mult mai ambițios decât în forma sa scrisă, pe care deja l-am citit. Lucru foarte pozitiv și sper că acest angajament personal al domniei sale se va și vedea în practică în lunile următoare. Cu privire la biodiversitate, anul 2010 a fost, după părerea mea, anul promesiunilor, care a culminat cu întâlnirea de la Nagoya, unde comunitatea internațională a făcut multe promisiuni. 2011 va fi momentul în care trebuie să înceapă și acțiunea, lucru care este și mai important decât promisiunile, fiindcă și acum 10 ani am avut multe promisiuni cu privire la biodiversitate, care însă nu au fost îndeplinite. Este bine că doriți să cuplați uh, biodiversitatea cu politica agricolă comună, politica pentru pescuit și că doriți ca protocolul de la Nagoya să fie ratificat. Întrebarea mea se referă la celălalt document de la Nagoya, documentul strategic am uh, propus ca în 10 ani să fie eliminate treptat toate subvențiile care au un efect negativ asupra biodiversității. Ce planuri concrete aveți pentru a face ca 2011 să fie anul acțiunilor în acest domeniu? Mulțumesc! Mulțumesc, Satu Hasi, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului ministru pentru prezență și pentru disponibilitate. Mă bucur că ați subliniat uh, importanța strategică a apei. Întrebarea mea are legătură, cel puțin indirect, cu acest subiect, dar are legătură și cu implementarea legislației europene în Ungaria. Știm cu toții că s-a produs acel dezastru al nămolurilor roșii, foarte tragic, toamna trecută în Ungaria. Am vizitat în octombrie locurile respective și m-am întâlnit cu domnul Zoltan Ileș, secretarul de stat, care de altfel este astăzi alături de noi. După asta, Comisia pentru Mediu a întreținut corespondența cu Comisia Europeană și s-a dovedit că interpretarea dată de guvern și de comisie legislației europene diferă cel puțin uh, pe două aspecte. În primul rând, dacă directiva privind deșeurile din uh, activități extractive se aplică în acest sens, în această situație, Comisia a spus da, guvernul maghiar a spus nu. Dacă se aplică, atunci uh, trebuie aplicate o serie de măsuri de siguranță. Un alt aspect unde interpretarea Comisiei diferă de cea a guvernului maghiar, este întrebarea dacă aceste nămoluri roșii din industria aluminiului reprezintă deșeuri periculoase sau nu. Guvernul spune că nu sunt periculoase, comisia spune că sunt deșeuri periculoase fiindcă au acțiune corozivă. Mi s-a spus că săptămâna trecută compania responsabilă de acest dezastru a primit o nouă autorizație până în 2018 și aș vrea să îmi spuneți dacă guvernul maghiar se asigură de aplicarea directivei privind deșeurile din minerit și dacă deșeurile sunt clasificate ca fiind periculoase. Mulțumesc, O restorosie acum, din partea grupului FD. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să știu care este poziția domnului ministru cu privire la uh, directiva referitoare la bonificarea loc, um, uh, locurilor poluate fiindcă acest lucru uh, există țări care nu sunt interesate de aceste bonificații, mai ales în cazul uh, locurilor care sunt puternic poluate de substanțe chimice. De exemplu, în Italia, în subsol se stochează cantități mari de substanțe periculoase cu, de exemplu, crom hexavalent cu concentrații mari, apele din pânza freatică au o concentrație de peste 80 de ori mai mare decât limita permisă. Apa aceasta este folosită pentru irigarea solului și aici intrăm în domeniul siguranței alimentare. Sunt folosite și pentru uh, animale zona respectivă se află între două râuri principale și, prin urmare, aceste substanțe se scurg în apa râului. Sunt mai multe substanțe, dar cromul hexavalent este cel mai cunoscut și până la urmă substanța ajunge în râu și apoi în apă, în mare. Întrebarea este foarte simplă. Intenționați să duceți mai departe această directivă la nivelul Consiliului pentru a exista norme sigure la nivelul Consiliului pentru ca aceste site-uri, aceste locații să fie protejate în mod obligatoriu? Dacă nu, nu vom face decât să otrăvim oamenii, animalele, apele din zona respectivă și, prin urmare, tot ecosistemul. Domnule ministru, puteți răspunde la primele întrebări. Köszönöm szépen a kérdéseket. Mulțumesc pentru întrebările adresate. Mă bucură interesul pe care îl manifestați dumneavoastră și care se reflectă în numărul întrebărilor adresate președinției maghiare în legătură cu programul de lucru. În ce privește administrarea resurselor de apă și biodiversitatea, au fost mai multe întrebări care s-au referit la aceste domenii. Comisia a elaborat un document de lucru în care, din păcate, în perioada imediat următoare, uh, rezervelor de apă nu li se va acorda o mare prioritate. Deci, ă, ca atare, este foarte posibil ca în următoarele șase luni președinția maghiară să nu facă o propunere legislativă în acest domeniu. Comisia dorește ca până în anul 2012 să fie verificate instrumentele legale care au funcționat până acum, eficiența cu care ele au operat, în primul rând directiva cadru privind apa și diversele prevederi legale care țin de administrarea rezervelor de apă pentru a vedea uh, și care este impactul asupra schimbărilor climatice. Comisia până în 2012 dorește să elaboreze un blueprint privind uh, strategia uh, europeană în domeniul apelor și în baza acestui document urmează să se configureze propunerile legislative. În ce privește administrarea rezervelor de apă, președinția maghiară va încerca să uh, stimuleze acest proces. Dorim să ajungem la concluzii privind protecția apelor, privind o politică durabilă, integratoare în domeniul administrării apelor și cred că acest document va fi gata până în luna iunie. Directiva privind calitatea apei va continua să fie verificată în ce privește eficiența ei de către Comisie și probabil că vom colabora cu Comisia în acest domeniu în următoarele șase luni, dar fără să ne revină sarcini suplimentare. În privința substanțelor toxice care ajung în ape, Comisia va face verificări în pregătirea unui uh, document viitor. Dorim să lansăm o serie întreagă de proiecte pentru a administra mai bine problemele specifice uh, politicii hidrografice pentru a pregăti acel blueprint și uh, sperăm să ajungem în felul acesta la progrese. În legătură cu întrebarea domnului Rossi, nu avem în clipa de față nici un proiect special care ar putea să ducă la rezolvarea acestei probleme, dar cred că toți suntem de părere că această problemă este foarte importantă pentru că protecția calității apelor este de maxim interes în Europa. Privind biodiversitatea, au fost mai multe întrebări am spus deja că sperăm să se semneze protocolul de la Nagoya și președinția maghiară trebuie să elaboreze un punct de vedere comun al Uniunii Europene până în iunie 2011 și sperăm să putem organiza reuniuni informale ale experților care să sprijine acest document. În baza unui punct de vedere comun al Uniunii Europene, vom negocia la conferința la nivel înalt a șefilor de stat și de guvern. Președinția maghiară își propune de asemenea uh, să elaboreze o strategie uh, de uh, accesare a unor mijloace financiare. În continuarea demersurilor președinției belgiene, noi am început să uh, lucrăm la elaborarea unui document care să formuleze o strategie și să prevadă și pașii necesari pentru mobilizarea fondurilor. Aș mai spune că la audierea de ieri a domnului comisar Potocnic, Comisia s-a referit la eficiența resurselor și mie mi se pare că această abordare a Comisiei constituie deja un progres. Toate prevederile legale trebuie să fie implementate corespunzător pentru a permite o activitate durabilă și noi sprijinim uh, din acest punct de vedere demersurile Comisiei. În ce privește strategia dunăreană, ea este o inițiativă deosebit de importantă pentru toate statele dunărene, dar poate constitui și un proiect model care să servească de drept bază pentru o concepție coerentă pentru alte regiuni. Mijloacele financiare din partea uh, Uniunii Europene și a statelor membre permit elaborarea unui concept armonizat care să ducă la rezultate mai bune uh, pentru coeziunea regională și pentru dezvoltarea socioeconomică în această zonă. Este important ca proiectul să fie transparent, să se consolideze colaborarea și ca statele implicate să participe pe bază voluntară la acest program. Există deja o serie întreagă de uh, uh rezultate pozitive ale colaborării, de pildă uh, acordul uh, din zona Carpaților, forumul uh, din regiunea Tisei, de asemenea o comisie dunăreană. Suntem de părere că și concluziile Consiliului privind strategia dunăreană vor putea să contribuie la promovarea proiectului în perioada președinției maghiare. Activitatea de coordonare în domeniu este foarte importantă. Important este să uh, vedem în ce măsură Dunărea poate constitui un rol important în uh, navigație și uh, cum se poate păstra buna calitate a apei. Sigur că noi ne dorim să promovăm mobilitatea, dar să găsim și soluții pentru protecția mediului. Navigația pe Dunăre este o chestiune esențială, trebuie să fie stimulată, dar trebuie să fie în acord cu directiva privind puritatea apei, cu uh, proiectul Natura 2000 și cu toate prevederile legale. Eu sunt de părere că atunci când vorbim despre navigație, să ne gândim și la adaptarea uh, vaselor pentru uh, râul respectiv și nu la adaptarea râului pentru transportul naval. Stimate doamne, stimați domni, în ce privește industria forestieră, de asemenea, au fost adresate câteva întrebări. Eu mă bucur uh, că există acest interes pentru că industria forestieră până acum poate nu s-a aflat atât de intens în centrul politicii comunitare. În principiu, activează aici reglementările pe plan național, dar fenomene cum sunt încălzirea globală și impactul industriei forestiere asupra mediului fac da, să fim obligați să ne preocupe industria forestieră. În Ungaria există uh, peste 2 uh, milioane de hectare de păduri. Cu ani în urmă era o cifră mult mai mare, din păcate despăduririle au avut și la noi efecte nefericite. Comisia a elaborat o carte albă. Așteptăm poziția Parlamentului din luna martie și în baza acestui aviz ne vom elabora politica pentru perioada următoare. S-a vorbit despre problema materialului uh, lemnos pentru construcții. Trebuie să ne gândim și la uh, emisiile de bioxid de carbon pentru că folosirea uh, lemnului uh, poate să ducă până la urmă la sporirea bioxidului de carbon, dar uh, de asemenea industria lemnului este legată de locurile de muncă. La Oslo în iunie 2011 va avea loc o conferință privind protecția pădurilor în Europa și aici se va pro, uh, prezenta o propunere legislativă pentru protecția pădurilor în Europa. A mai fost pusă o întrebare și în legătură cu febra aftoasă, care a avut o răbufnire recent în Bulgaria. Eu Pot doar să vă spun că Uniunea Europeană dispune de structurile instituționale necesare pentru ca aceste probleme uh, de ordin veterinar să poată fi ținute sub control și sub președinția maghiară am pregătit discuțiile necesare în domeniu. De altfel, pe 18 ianuarie deja loc a, avut, a avut loc o ședință a experților din domeniul veterinar. Comisia a întreprins toate măsurile necesare și un grup de experți se va deplasa uh, în Bulgaria pentru a vedea care sunt uh, în clipa de față uh, urmările acest, acestei maladii. Iar acum, în ce privește modificările climatice, seceta în zona Dunăre, Tisa, această regiune în ultima vreme nu a mai avut atâtea precipitații în ultimii ani. Există o lipsă de apă și încercăm să luăm măsuri pentru a îmbunătăți situația. Există o serie întreagă de programe care se concentrează pe uh, această regiune geografică pentru ca rezervele de apă pe cât posibil să fie îmbunătățite. Și există un program nou în Ungaria, planul Vasarhei, în cadrul programului cadru 4, pentru a găsi o soluție uh, cuprinzătoare pentru această problemă. Doamnelor și domnilor, sunt sigur că mai există încă multe întrebări, dar mi s-a adresat și întrebarea în legătură cu nămolul roșu și uh, catastrofa pe care a provocat. Uh, este un subiect foarte complex. Nu vă putea intra în detalii aici. Ungaria a luat o serie întreagă de măsuri în acest domeniu care corespund prevederilor legale ale Uniunii Europene, iar uh, directiva privind rezidurile, care a fost adoptată în 2008, nu prevedea ca nămolul roșu să fie uh, introdus în categoria uh, acestor reziduri Eh, periculoase a fost introdus ulterior, de altfel și bauxita, care este un produs al industriei de aluminiu, care în clipa de față figurează în această listă de reziduri periculoase. Cu alte cuvinte, aceste prevederi legale ale Uniunii Europene din eh, momentul introducerilor pe această listă eh, sunt respectate și în Ungaria și se desfășoară o acțiune de control de monitorizare. De altfel, întreprinderea responsabilă pentru catastrofa nămolului roșu a obținut o licență de continuare a activității, dar este foarte important să spunem că această întreprindere și-a uh, adaptat tehnologia, se servește acum de altă tehnologie care ține seama de necesitatea protecției mediului. Mulțumesc! Mulțumesc. Sur les questions environnementales, je vous demandais d'être euh, très rapide pour qu'on puisse avoir quand même le temps. Trei intervenții, dar vă rog să ne concentrăm foarte mult pe aspecte legate de sănătate în următoarea intervenție. Începem cu doamna Clasa. Aveți o întrebare referitoare la mediu. Mulțumesc, stimate domnule președinte al Consiliului. Ați vorbit uh, foarte întortocheat în domeniul uh, reformei politicii agricole comune și uh, știu că nu este neapărat competența acestei comisie, dar poate că momentan se știe că nu, e, nu este destul ceea ce s-a întâmplat în ceea ce privește reforma începută de domnul comisar Cioloș. Sperăm deci să există și venituri pentru uh, prestațiile în domeniul protecției mediului. Acest lucru a fost întrebat și de Richard Tripper. Întrebarea mea este însă mai degrabă legată de strategia cu privire la materiile prime. Întrebarea este care, vor fi, care va fi rolul pe care îl joacă materiile prime în continuare în Uniunea Europeană și care este efortul președinției maghiare pentru a încerca să combată această luptă între um, combustibilii uh, fosili și combustibilii pe bază de uh, culturi, de exemplu. Avem într-adevăr probleme cu sărăcia în Europa din cauza culturilor uh, care au fost folosite pentru uh, combustibil. Domnule Schnellhalt, aveți cuvântul. Mulțumesc. Am o întrebare foarte pe scurt, uh, foarte scurtă. Mă bucur că ați discutat și despre problema organismelor modificate genetic și cred că situația de acum nu este de fapt acceptabilă și întrebarea mea merge în direcția următoare. Comisarul dorește să meargă într-o direcție Dumneavoastră doriți mai degrabă să europenizați mai degrabă regulamentele europene sau mai degrabă nu vedeți nicio șansă în această tendință și dorim mai degrabă, doriți mai degrabă să tratați această problemă la nivel regional. Eu propun ca problema organismelor modificate genetic să fie tratate în partea a doua când vorbim despre sănătate, pentru că avem mai multe întrebări pe această temă. Domnule ministru, vă rog să răspundeți la această întrebare în a doua parte în legătură cu sănătatea vom răspunde la întrebările celelalte. Sper că nu aveți nimic împotrivă. Încercăm să regrupăm uh, subiectele, pentru că altfel nu vom termina. Și o ultimă întrebare din partea domnului Sonic. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Czy węgierska prezydencja planuje zakończyć pracę nad przekształceniem dyrektywy? Stimate domnule președinte, am o întrebare. Doriți să duceți la bun sfârșit lucrările pe tema electrodeșeurilor și dacă da, care credeți că sunt șansele de compromis în acest domeniu? Mulțumesc! Si, Madame Rivazi, este o question de santé. Doamna Rivazi, e o întrebare referitoare la sănătate sau la mediu? Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc domnului ministru pentru că ni s-a alăturat astăzi să ne răspundă la întrebări. Eu am o întrebare referitoare la incompatibilitatea între depozitele de gaze și directiva europeană privind calitatea apelor, mai ales apelor subterane. Știți că în Europa, în prezent, există o dezvoltare a aceste gaze, a acestor gaze neconvenționale, gaze calde, și uh, contribuie la uh, poluarea pânzei freatice prin urmare, afectează alimentarea cu apă potabilă a oamenilor care trăiesc în zona respectivă. Și aș vrea să știu dacă sunteți pentru un moratoriu european referitor la exploatarea acestor zăcăminte de gaze, atâta vreme cât nu avem garanții cu privire la impactul tehnologiei folu- eh, folosite asupra pânzei freatice. Europa ar trebui să oprească orice activități de sondare, utilizare și industrializare a acestor gaze. Mulțumesc, domnule ministru, dacă puteți răspunde la acest set de întrebări. Mai avem multe întrebări, domnule ministru, și imediat ne axăm și pe sănătate sikerül, én csak úgy, mint... Voi încerca să răspund foarte pe scurt, deși temele acestea nu o permit întotdeauna. La fel cum au spus-o și colegii mei din minister, aș dori să vă dau și eu ocazia să primiți răspunsuri în scris, dacă nu am timp să vă răspund la toate întrebările și aș dori să mă și consult cu dumneavoastră cu, și cu ceilalți colegi. În ceea ce privește o politică agricolă mai verde, Comisia a înțeles că subvențiile directe trebuie să aibă o componentă ecologică. Aceasta este deja un fapt în momentul de față. Dar un plus de susținere ar fi posibil dacă tehnologiile ar fi mai ecologice, într-adevăr. Acesta este un aspect important și uh, e, merge mână-mână cu prioritățile pe care le-am uh, afirmat la început. Cred că este foarte important să vedem și care este părerea statelor membre în următoarele șase luni. Președinția maghiară dorește să adopte câteva concluzii în acest sens. Mai multe uh, organizații, mai multe state membre au afirmat că ar fi bine dacă schimbările din acest regulament ar fi eficiente, ar fi uh, mai uh, orientate către scopuri clare și dacă sistemul de subvenții al Uniunii Europene nu ar deveni mai complicat decât este acum. Toată lumea are interes ca acest sistem să funcționeze bine și ca să se poată um, crea o nouă tendință în această politică agricolă comună care să aibă o componentă ecologică. Există deja elemente în acest sistem care funcționează foarte bine deja și care arată că în Uniunea Europeană există o politică ecologică și care este extrem de importantă pentru Uniune în general. Următoarea întrebare se baza pe eficiență, pe durabilitate. Sunt convins că O gestiune durabilă presupune, în prealabil, ca resursele naturale să fie folosite eficient și ca aceasta să fie o prioritate. Politica de mediu care se bazează pe economia de piață poate să fie un motor pentru creștere și um, dezvoltare în, și pentru o bună gestiune a economiilor în general. Trebuie să se creeze o bază pentru a permite inovații și pentru ca atât mediul cât și lucrătorii să poată profita. În ceea ce privește metodele de producție, metodele de cultivare, trebuie ca durabilitatea și eficiența resurselor să fie o temă importantă Nu are niciun sens să facem o diferență între sectoarele bune și proaste ale industriei. Toate sectoarele industriei pot fi uh, schimbate, restructurate, astfel încât să fie durabile. Investițiile cu scop precis trebuie să fie regula și uh, o mai bună o ecologizare a tuturor domeniilor industriale au fost unele dintre obiectivele pe care ni le-am propus. În legătură cu biogazul, și cu biocombustibili și produs, uh, producția acestora este o temă foarte complexă și nu avem destul timp astăzi pentru ea. Pe scurt, însă este important ca deșeurile să fie folosite pentru acest sector și să se găsească soluții economice care să aducă un bilanț pozitiv economic, astfel încât să nu se energetic, în primul rând, să nu se mai necesite energie suplimentară. Uh, cred că inovarea și cercetarea pot să mai includă soluții foarte inovatoare în acest domeniu. S-a mai pus o întrebare în legătură cu, cu directiva cu privire la gestiunea apei. Dorim să purtăm negocieri uh, în continuare pentru a clarifica aspectele încă nelucidate și dorim și aici să colaborăm cu Comisia. Mulțumesc! No, Mulțumesc! Acum tragem la segmentul referitor la sănătate. Dacă sunteți de acord, domnule ministru, avem mulți colegi înscriși pe listă, așa că vă rog să aveți intervenții cât mai scurte pentru ca domnul ministru să aibă timp să ne dea răspunsuri. Peter Lise. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, trei puncte. În primul rând, dioxina. Știți că și luni la Consiliu s-a discutat despre problema dioxinei și noi am discutat la comisia noastră. Există anumite state care au amenințat cu interzicerea de importuri și altele care deja au introdus această interdicție. Uh, Știți dacă aceste state terțe au limite de, pentru uh, pragul de dioxină și controle, așa cum se întâmplă în Europa, pentru produsele proprii? S-ar putea ca produsele lor proprii să fie la fel de intoxicate și ei să nu știe acest lucru. În al doilea rând, în ceea ce privește alimentele noi, un punct esențial la care avem speranțe în dumneavoastră, pentru că mai multe președinții au eșuat pe această temă. În ceea ce privește clonarea animalelor, mai ales animalelor de a doua generație, se spune că se va introduce o interdicție de clonare, că nu se poate controla, mă scuzați, o, inter- o clonare la a doua generație. Avem foarte multe reguli europene în care trebuie controlat, de exemplu, ce au mâncat animalele în întreaga lor viață, de exemplu, eticheta biologică, ecologică, care trebuie să ne permită să spunem ce a mâncat vaca respectivă de la început până la tăiere. 365 de zile, 24 din 24. La clonare nu trebuie să știm decât cine este tatăl, cine este mamă. Acesta este un regulament mai ușor de controlat. Ați putea să ne susțineți pe noi ca Parlament European în această problemă și, în al treilea rând, etichetarea alimentelor. Sper că ați ajuns la un acord în acest sens. Parlamentul European uh, pune preț pe etichetarea imitațiilor în domeniul alimentar și noi nu suntem momentan mulțumiți de stadiul actual al lucrurilor. Mulțumesc! Mulțumesc, Dagmar Roth-Berend! Mulțumesc, doamnă președinte! Am văzut foarte multe programe din partea mai multor președinții, dar nu am văzut niciodată un program al unei președinții în care cuvântul protecție a consumatorilor nu apare decât uh, în titlu, pentru că după aceea se vorbește doar de politica de sănătate. Trebuie să recunosc, domnule ministru, că dumneavoastră sunteți responsabil pentru securitatea alimentelor. Încă nu am văzut până acum niciodată ca cineva să vină să se prezinte la Parlament și, de fapt, să vorbească doar despre politica de mediu. Oricât de frumos ar fi că vorbiți despre politica de mediu, ar fi fost frumos ca în introducerea dumneavoastră să fi, fi prefăcut, măcar că știți că există două legislații care trebuie să fie finalizate în timpul președinției dumneavoastră. Poate că puteți să ne spuneți ceva în legătură cu ceea ce a prezentat domnul Lize înainte și anume cum vă imaginați dumneavoastră procedura de conciliere pe care cu siguranță o veți gestiona dumneavoastră miercuri și miercuri seară ne întâlnim cu toți, știți, la uh, un comite de conciliere și eu de aceea îl susțin pe colegul Lize pentru ca dumneavoastră să ne spuneți care este părerea dumneavoastră. Ați spus că vreți să fiți uh, foarte um, cooperanți în ceea ce privește Parlamentul. Eu sper ca problema interdicției animalelor clonate și problema urmașilor acestora să fie clarificat în timpul președinției dumneavoastră. Domnule ministru, de asemenea ați vorbit și despre OMG-uri puținul pe care l-am putut citi în programul dumneavoastră despre OMG-uri se vorbește despre interesele locale care trebuie luate în considerare. Mi se pare important, susținem acest lucru, avem nevoie de soluții care să fie obligatorii din punct de vedere legal și suntem de acord și când spuneți că trebuie să avem un sistem de supraveghere mai puternic, trebuie ca sistemul să fie mai bine supravegheat, dar înseamnă că și dumneavoastră trebuie să ne susțineți pe noi și să cereți comisiei ca Autoritatea pentru Securitatea Alimentelor să fie impulsionată pentru a ține cont de astfel de aspecte. Deci mai multe ori principiul de precauție este necunoscut acestei agenții. Se pare că uh, dumneavoastră ați putea să ne ajutați să negociem acest aspect. Uh, v-aș fi foarte recunoscătoare. N-ați spus nimic despre uh, alimentarea animalelor, despre furaje, despre dioxină. Sunt sigură că totuși este ceva de zis. Credeți că trebuie să avem autorizații pentru producătorii de furaje și pentru furnizorii de furaje? Eu pot să vă susțin dacă sunteți de acord de acest lucru, cu acest lucru, pentru că avem nevoie de acest uh, aspect încă de la boala uh, BSE, ESB. Sper ca, în ceea ce privește etichetarea alimentelor, informația despre valoarea nutritivă, etc. a alimentelor, acest uh, document va fi înaintat Parlamentului în martie. Dumneavoastră probabil că pregătiți deja a doua lectură. Deci, poate că ajungem oarecum la un acord în curând. Cum vă imaginați dumneavoastră uh, rezolvarea problemei imitațiilor alimentare și cum credeți că este, cum mai evaluați etichetarea, sistemul de etichetare pe care l-a propus Parlamentul? Mulțumesc! Domnule ministru, imediat vă dau și cuvântul pentru a putea să vă pregătiți să răspundeți la întrebări. Vreau să reiau cele spuse de colega Rod Berend și să completez întrebarea sa cu ceva la ce mă gândesc și eu. Sunt raportoarea Parlamentului European pentru propunerea Comisiei referitoare la organisme modificate genetic. Asta are legătură indirectă cu ceea ce vreau să vă vorbesc. Vreau să subliniez informa... importanța celor spuse de doamna Rothberend cu privire la OMG-uri. În primul rând, trebuie să se aplice directivele uh, 2001 uh, în mod corect. Trebuie să se pună în aplicare de hotărârile Consiliului de Ministri pentru Mediu din 2008 cu privire la evaluarea riscurilor. Însă, EFSA nu a, pleca, nu a aplicat încă hotărârile Consiliului de Miniștri din 2008, nu recunoaște autoritățile certificate, nu ia în considerare comentariile statelor membre și nu evaluează riscurile pe termen lung. Au fost propuse două linii directoare, două orientări generale, una pentru sănătate, una pentru mediu. Aceste texte uh, reprezintă pași înainte, însă au și carențe sau chiar pași în urmă în ceea ce privește practicile actuale. Pentru punerea în aplicare a concluziilor din 2008, aceste aspecte sunt foarte importante, domnule ministru, și aș vrea să știu dacă în, context, în Consiliu veți uh, discuta aceste două texte esențiale care trebuie să meargă mână în mână cu discuțiile privind uh, modificarea directivei 18-2001. Veți discuta de asemenea problema conflictului de interese. Domnul Dalin a spus acum câteva zile că era gata, este pregătit să facă propuneri în acest sens și acum aveți cuvântul pentru a ne răspunde. Mulțumesc foarte mult. Am deja o adevărată colecție de întrebări. Îmi face plăcere că sunt atât de multe, dar am vorbit deja cu domnul președinte despre eh, faptul că voi avea o intervenție separată privind siguranța alimentară. Așa a fost eh, înțelegerea cu domnul președinte. Bine că există aspecte care pot fi întâlnite în ambele sectoare. Aș vrea să vă spun că noile reglementări privind securitatea alimentară constituie o prioritate pentru președinția maghiară. Sunt convins că și consumatorii europeni așteaptă o tot mai mare calitate a alimentelor și informații cât mai cuprinzătoare privind componența lor. Trebuie să știm și ce se ascunde dincolo de ambalaj ne dorim informații cât mai cuprinzătoare legate de fiecare produs. Industria alimentară, producătorii de alimente, recurg la tehnologii modernizate, inclusiv prin globalizare. Sunt noi substanțe accesibile și poate tocmai de aceea există și anumite nesiguranțe și o lipsă de uh, încredere în legătură cu noile materiale. Tocmai de aceea noi încercăm să reducem riscurile, fie că este vorba despre clonare, despre noi tehnologii. Consumatorii uh, sunt din ce în ce mai interesați, din ce în ce mai conștienți. Ca atare, ne străduim ca și informațiile să fie îmbunătățite cantitativ și calitativ și să fie furnizate în amănunte către producătorii de alimente. Pentru președinția maghiară, acest lucru va constitui o prioritate. Există și o modificare a directivei privind sucurile eh, de fructe conform așteptărilor consumatorilor. Iar în această directivă amendată există elemente noi. Se face o diferență între nectar și sucuri de fructe din concentrate. Există elemente privind gust, aromă, în același timp o prezentare simplificată și au fost introduse și roșiile în lista uh, Uh, fructelor de care ne servim pentru producerea de nectar, de fructe sau de sucuri naturale. Important este ca pe viitor să nu se mai folosească zahărul în producerea de sucuri de fructe. Deci, uh, sucul de fructe va fi unul natural și fără amestecuri. Încă din 2008 avem și o propunere privind novel foods, dar abia într-o a doua lectură s-a ajuns la un acord. Consiliul, pe 9 august 2010, a început procesul celei de-a doua lecturi, iar președinția belgeană încă de trei ori a organizat întâlniri tripartite informale la care au participat și reprezentanții Parlamentului, Propunerea și acum se află în procedura de mediere, care a început încă în 2010, în decembrie 2010, iar Parlamentul uh, nu a adoptat uh, modificările propuse pentru cea de-a doua lectură. Ca atare, în mediere, conform articolului 224, trebuie să se întrunească în termen de șase săptămâni. Președinția maghiară pe 18 ianuarie 2011 deja a abordat această problemă și s-a realizat un progres în ce privește actele delegate și actele de implementare, dar încă nu s-a ajuns la un progres în ce privește animalele clonate și descendenții din animalelor clonate. Aici este nevoie încă de modificări, suntem dispuși să colaborăm cu toate părțile interesate pentru ca acest regulament să fie adoptat cât mai repede posibil. Voi reveni asupra acestui subiect când voi răspunde la întrebări. În ce privește informațiile privind alimentele și etichetarea alimentelor sunt importante. Dacă acest regulament va fi adoptat, atunci uh, regulile privind uh, etichetarea vor fi actualizate, va exista obligativitatea să se, facă, uh, să se ofere informații și în legătură cu valoarea nutritivă și, ă, de asemenea, vor fi reglementări mai severe în ce privește cât de lizibile vor fi indicațiile ă, pe etichetă. Consiliul pe 7 decembrie 2010, în legătură cu acest subiect, a ajuns la un acord politic uh, și primul punct de vedere va fi adoptat într-o primă lectură în februarie. Președinția maghiară în felul acesta va continua negocierile cu Parlamentul European în cea de-a doua lectură. Și sperăm că vom avea o bună colaborare și cu Comisia dumneavoastră. Stimate doamne și stimați domni, aș dori acum să răspund la întrebările pe care mi le-ați adresat fost un număr destul de mare de întrebări în legătură cu um, alimentele de tip nou, novel food, clonarea animalelor, parțial. Sper că am răspuns deja la aceste întrebări. Am vorbit despre uh, această comisie de mediere în legătură cu uh, alimentele de tip nou și cu alimentele clonate și descendenții animatelor clonate, este un complex tematic deosebit de sensibil, căruia îi acordăm o foarte mare atenție. De pe acum există negocieri la nivel de coreperi, la nivel de ambasadori, de asemenea, am primit o întrebare în legătură cu dioxina. Este de asemenea o problemă importantă care preocupă atât consumatorii cât și uh, fermierii din sectorul zootehnic, trebuie să luăm măsuri pentru a preveni scandaluri de acest tip pe viitor. Trebuie să luăm măsuri care să garanteze sănătatea consumatorilor, să creăm un sistem care să creeze din acest punct de vedere garanții. Măsurile care au fost luate de către Germania, din punctul meu de vedere, sunt eficiente colaborarea dintre experți pe plan comunitar și veterinarii din statele naționale mi se pare că este funcțională, este deosebit de importantă și ea s-a impus și acum în abordarea acestor probleme. Comisarul Dali a făcut o, prezent, o propunere luni adresată Consiliului în care era vorba despre uh, autorizarea unor întreprinderi și unor producători de alimente. Condițiile de autorizare vor fi mult mai severe și sectoarele trebuie clar separate. Nu se va mai permite o uh, asemenea îmbinare de activități care să permită și contaminări Va trebui să se realizeze o nouă bancă de date uh, privind uh, întreprinderile autorizate și se va introduce și obligativitatea raportării atunci uh, raportării de către întreprinderi atunci când eșantioanele verificate vor fi pozitive. Deci vor arăta o contaminare. Aceste măsuri sunt necesare pentru ca pe viitor să, com, să nu mai existe riscul unor asemenea scandaluri. În ce privește reglementările privind statele terțe, ce verificări se fac acolo, dacă nu cumva și acolo hrana poate fi contaminată, e bine, lucrurile sunt foarte diferite de la o țară la alta. Noi importăm produse din state terțe, sigur că trebuie să existe uh, dispoziții foarte clare în legătură cu verificarea acestor produse. Bineînțeles că trebuie să aplicăm aceleași standarde ca și pentru produsele din Uniunea Europeană. Organismele modificate genetic. În legătură cu ele, de asemenea, mi s-au adresat mai multe întrebări. Aș dori să vă spun că este un subiect controversat. Statele membre au opinii diferite față de organismele modificate genetic și opinia publică de altfel este interesată în legătură cu ele. Comisia Europeană a elaborat un pachet de prevederi privind OMG-urile care conferă statelor membre o mai mare marjă de acțiune, libertate de acțiune în ce privește propria poziție. Dacă aprobă pe propriul teritoriu cultivarea de organisme modificate genetic sau nu. Mesajul este pozitiv pentru că Comisia Europeană a ținut seama atât de rezervele unor state membre, cât și de poziția altora mai favorabilă față de OMG-uri. Comisia va urmări modul în care sunt respectate prevederile privind regulamentul referitor la OMG-uri, iar proiectul legislativ corespunde propunerii făcute de domnul Barroso. El, în ă, programul de lucru pe care l-a prezentat Parlamentului, a făcut referire la poziția sa vis-a-vis -vis de OMG-uri și Parlamentul uh, de asemenea ă, a fost de acord. Pentru mine este important ca toate ă, sistemul de clauze de protecție să nu se modifice, iar în felul acesta statele membre vor putea în continuare, prin intermediul acestor clauze de protecție, să aprobe sau nu cultivarea de OMG-uri pe propriul teritoriu, respectându-se anumite condiții. Sigur că trebuie să se țină seamă și de impactul general, inclusiv pe plan socioeconomic. Încercăm să ajungem la o soluție armonizată în colaborare cu Comisia și cu Parlamentul. În legătură cu EFSA, Agenția pentru securitatea alimentară. Această agenție a elaborat o foaie de parcurs în legătură cu evaluarea riscurilor și uh, se urmărește cu rigurozitate acest document. Comisia însă nu și-a încheiat uh, contribuția pentru această foaie de parcurs. Eu sunt convins că evaluarea uh, impactului este foarte importantă. Noi am menționat în repetate rânduri că în legătură cu OMG-urile care sunt autorizate, întreprinderile ar trebui să ne furnizeze eșantioane, probe care să fie analizate. Ele încă nu au fost furnizate, ca atare nici verificarea nu a putut să aibă loc și nu a putut să fie încheiată. Aceste probleme așteaptă o rezolvare. În cele din urmă, etichetarea alimentelor. Aș dori de asemenea să vă împărtășesc punctul meu de vedere. Consiliul deja s-a pronunțat în legătură cu surogatele, cu imitațiile și punctul de vedere al Consiliului corespunde uh, opiniei Parlamentului European. Suntem obligați să-i informăm mai bine pe consumatori. Ca atare, Um, încercăm să combatem orice încercare de falsificare, de recurgere la înlocuitori, iar indicațiile trebuie să fie întotdeauna făcute pe etichetă dacă o substanță care se folosește tradițional pentru uh, producerea unui aliment este înlocuită uh, cu o substanță netradițională. Nu trebuie să mai existe o posibilitate de inducere în eroare a consumatorului. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ministru! Ne mai rămân trei întrebări. Deci trei dintre dumneavoastră pot interveni cu întrebări. Doamna Leta Retar, Doamna Rodberend, vreți să interveniți din nou? Mulțumesc, doamnă președintă. După părerea mea, e mult mai util dacă am continua discuțiile bilateral, nu aici, în comisie. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune doamna Leotard. Doamnă Rodberlen, eu voi încerca totuși o discuție în plen. Mulțumim, domnule ministru, pentru prezență și pentru prezentare și pentru prezentarea aceasta făcută mai târziu privind siguranța alimentară. Probabil știți sau nu, sunt raportoare pentru noile produse alimentare și Consilierea oficială pe acest subiect urmează să înceapă în scurt timp. Aș dori să mulțumesc președinției maghiare pentru eforturile pe care le-au făcut în primele săptămâni de președinție, prezentând acest document pe patru coloane. Acest lucru este de lăudat și uh, indică un viitor promițător. După cum am spus, s-a spus aici deja, noile produse alimentare uh, se referă la um, produsele alimentare care rezultă din uh, descendenții animalelor clonate. 77 uh, la din europeni consideră că produsele provenite de la aceste animale sunt nenaturale și nu doresc să le consume. În a doua lectură, Parlamentul a fost foarte clar în mesajul său și anume produsele alimentare din animale clonate nu trebuie să facă parte din această inițiativă privind noile produse alimentare. Au existat discuții pe această temă între toate instituțiile și uh, Comisia a spus că va face o propunere separată pe acest subiect, dar până atunci trebuie să găsim o soluție interimară și asta cred că trebuie să avem în vedere în discuțiile noastre. Propunerea mea este ca acea soluție juridică intermediară să fie una obligatorie, astfel încât să putem evita nevoia ca uh, Comisia să grăbească să vină cu noi inițiative legislative în această perioadă intermediară. Deci produsele alimentare din animale clonate și descendenții acestora nu trebuie să apară pe piață și trebuie să existe și un, regula- un articol în regulamentul privind produsele alimentare în acest sens, care apoi să devină caduc când uh, intră în vigoare noua legislație. Îmi imaginez că la nivelul Consiliului va fi formulată o propunere uh, o declarație comună din partea celor trei instituții care să spună că carnea din animalele clonate nu va fi autorizată pe piață. Problema mea este că această propunere nu va fi obligatorie și dacă cineva solicită un uh, permis, o autorizație, nu vom avea pe ce să ne bazăm dacă vrem să-i refuzăm și nu o să avem câștig de cauză în instanță. Poate ați putea să ne spuneți care este perspectiva uh, președinției maghiare în ceea ce privește o posibilă soluție la această problemă, o propunere cu care să poată fi de acord și Parlamentul și Consiliul și care să aibă un efect obligatoriu în această perioadă interimară până la noua legislație referitoare la clonare. Și mai am încă o întrebare. Ați spus că s-au înregistrat progrese în ceea ce privește actele delegate. Asta înseamnă că acum Consiliul a acceptat propunerea făcută uh, către Parlamentul European, doamna Katenbach. question to the, uh, Am o întrebare referitoare la mediu. Dacă se poate să pun o întrebare la mediu, vă rog, spune doamna președintă. Orice e posibil. Până la urmă suntem deputați în Parlamentul European, orice e posibil. Președinția maghiară are multe responsabilități și, și uh, este în momentul de față în lumina reflectoarelor, iar comportamentul ei va contribui la rolul Uniunii Europene în domeniul mediului, fie că rolul va fi mai puternic sau mai slab. După cum s-a spus astăzi, de fapt, rolul acesta va fi uh, dependent de felul în care vor fi uh, aplicate și controlate regulamentele și directivele în statele membre. Vreau de aceea să revin asupra ceea ce a spus doamna Satuhasi, dar care e o idee care n-a fost încă aprofundată. De ce unele întreprinderi au primit o prelungire a licențelor până în 2018, chiar dacă nu este justificat să poți trata substanțe periculoase? Și în al doilea rând puteți garanta că această întreprindere, așa cum s-a stabilit ca în șase luni, să poate să treacă la tehnologia de uscare uh, și uh, stocare prin uscare și credeți că cine va trebui să plătească pentru această schimbare de tehnologie? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul uh, Ader. Ultima întrebare. Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că doamna Berend a plecat. Am fost un pic surprins. Surprins de discursul dumneai ei. Nu cred că trebuie să-l apăr acum pe domnul Leinen sau pe domnul Fățacaș, dar este clar că, că colegii trebuie să știe că deja pe ordinea de zi s-a specificat că sunt două audieri, că domnul Fățacaș va fi audiat pe două teme. Nu e vorba despre faptul că domnul Laine sau domnul Fasacaș nu doreau să vorbească despre siguranța alimentelor. Din contră, este vorba de faptul că domnul Fasacaș a considerat că aceasta este o prioritate absolută și de aceea a dorit să țină un discurs separat pe această temă, ceea ce a și făcut. În legătură cu dioxina, E, am discutat luni despre acest subiect foarte în detaliu, nu mai vreau să discut despre el acum. Aș dori mai degrabă să îmi exprim bucuria pentru faptul că domnul ministru a putut uh, semna un acord uh, chiar luni și acum suntem de fapt la sfârșitul tunelului în ceea ce privește uh, acțiunile care trebuie luate în legătură cu dioxina. Domnul Lise a pus o întrebare despre dioxina. Noi câteodată spunem, în ceea ce privește siguranța alimentelor în Ungaria, că guvernul trebuie să facă totul pentru ca Ungaria să nu devină uh, halda de deșeuri pentru alimente în general și Europa trebuie să facă totul pentru ca să nu devină, să nu încurajeze uh, practicile prin care ea ar putea Europa să devină halda de gunoi pentru problemele alimentare. Ceea ce vreau să spun este ca produsele din țările terțe, din uh, străinătate, trebuie să fie importate exact respectând exact aceleași principii ca produsele europene. Trebuie să existe controle, trebuie să existe pedepse, sancțiuni și pentru alimentele infectate trebuie să avem sancțiunile care trebuie și să le eliminăm din Europa. Domnule Tabagi, vă rog să mă scuzați. Nu v-am lăsat să vă puneți întrebarea, vă rog. Mulțumesc. Vreau să mă refer și eu la ce au spus antevorbitorii mei și vreau să explic mai concret ceea ce a zis și domnul Aden înainte. Eu am, la, am trimis o întrebare scrisă domnului comisar Dali, care încerca să rezolve problema următoare. De ce legislația europeană permite ca în domeniul siguranței alimentare, în domeniul de marjă, să spunem, există două norme, una pentru Uniunea Europeană și alta în afara ei? Pe scurt, alimentele importate conțin anumite substanțe care sunt interzise pe teritoriul Uniunii Europene. Aceasta, sigur, nu este sarcina Consiliului, dar eu aș ruga președinția maghiară fie să-l convingă pe domnul Dali că și Comisia trebuie să modifice acest uh, normă, fie ca Consiliul să găsească o altă soluție, să dea o declarație care să explice că această parte a regulamentului trebuie să fie schimbată. Mulțumesc. Domnule ministru, dacă doriți să răspundeți la întrebări și apoi să spuneți câteva cuvinte de încheiere. Mulțumesc foarte mult. în legătură cu scandalul despre dioxină. Bineînțeles că ne preocupă acest subiect. Cred că s-a făcut un progres enorm prin faptul că președinția maghiară, la prima sa reuniune, a reușit să obțină o poziție comună din partea statelor membre și uh, s-a pus de acord, s-au pus de acord pe măsuri comune în legătură cu propunerea domnului comisar Dali. Eu cred că activitatea eficientă de colaborare a dus la acest succes. S-ar putea ca substanțe care sunt uh, aprobate în anumite state terțe și care pot fi aduse în circulație să fie interzise în Uniunea Europeană. Da, așa este. Acesta este un fapt. În acest caz, Noi, din, pact, din cauza acordului OMC, nu putem să interzicem importul acestor produse dacă aceste produse nu aduc uh, riscuri pentru sănătate cu sine, iar EFSA controlează oricum aceste produse. Pe lângă aceasta există limite care sunt valabile la nivel mondial și aceste limite trebuie să fie și ele introduse în directiva Uniunii Europene, dar numai atunci când produsele respective nu aduc riscuri uh, cu sine pentru consumatorul european. Din aceasta se vede că problema aceasta nu este niciun fel simplă. Voi discuta cu domnul Dali la următoarea consultare despre acest aspect. În legătură cu uh, catastrofa legată de nămolul roșu din Ungaria, și problemele ridicate în legătură cu aceasta. Cred că ar trebui să mai intrăm mai în detaliu cu altă ocazie. Aș vrea să vorbesc despre situația internă juridică în Ungaria în acest context. În Ungaria a existat un regulament, o ordonanță guvernamentală din 1996, care stabilea că nămolul roșu este un deșeu periculos. În 2001-2002, Ministerul pentru Protecția Mediului a acționat pentru armonizarea cu dreptul comunitar și a schimbat anumite regulamente și ordonanțe guvernamentale și, de asemenea, a adoptat alte legi. Directiva europeană în materie a fost preluată și s-a adoptat o ordonanță ministerială 2001 pe 16, care a permis să se clasifice nămolul roșu ca deșeu în legătură cu producția de aluminiu. Au fost de asemenea clasate alte produse din producția de aluminiu și alte deșeuri și puse pe lista substanțelor periculoase. Noile prevederi uh, juridice maghiare au intrat la 1 ianuarie 2002 în vigoare și au stabilit de asemenea că producătorul deșeurilor respective poate să decidă singur dacă deșeul roșu, nămolului roșu este periculos sau nu. Aceasta este situația care s-a creat în Ungaria în momentul de față. Despre ce este vorba? Întreprinderea Mal eh, SA în decembrie 2001 a informat autoritățile competente că nămolul roșu nu va mai fi tratat ca deșeu periculos eh, dacă emană de la această întreprindere. Autoritatea competentă a aprobat această hotărâre și după 1 ianuarie 2002 a informat întreprinderea respectivă că trebuie să se supună anumitor teste și controle pentru a dovedi că, într-adevăr, acest namol nu este periculos. S-au efectuat uh, studii științifice care au arătat că namolul roșu nu este un deșeu periculos. Astfel, s-a ajuns, de fapt, la Autoritatea de Supraveghere Supremă și, în conformitate cu aceasta, și decizia acesteia a fost, ținând cont de toți factorii, că nămolul roșu poate fi uh, clasat într-o categorie anodină de deșeuri. Nămolul roșu a fost clasat în uh, categoria deșeurilor din construcții. Și ultima comunicare a Comisiei din 12 ianuarie 2011 a atacat faptul că autoritățile maghiare nu au aplicat cum trebuie legislația europeană în ceea ce privește deșeurile de construcții. Ungaria a reparat aceste probleme și în 2010 a adoptat o lege, legea 2010 181, care prevede ca nămolul roșu care apare la uh, producția de bauxit este un deșeu periculos de construcție și de aceea s-a considerat că acest deșeu este unul dintre cele periculoase și în Ungaria. Apoi, autoritatea minieră a fost însărcinată pentru a face controlele necesare. Aceasta este situația juridică trecută și actuală. Întreprinderea a schimbat între timp procedura, folosește o procedură care, prin uscare de materiale, care înseamnă că nu se mai creează nămol uscat. Deci pericolul a fost oarecum îndepărtat, uh, pentru că nu mai există la sfârșitul lanțului de producție uh, riscul să se producă nămol roșu. Sunt convins că am acționat în acest dosar așa cum se aștepta de la noi. Mi se pare important să vă explic situația foarte detaliat pentru ca toată lumea să fie informată despre situația juridică, despre tehnologiile care s-au folosit și despre felul în care s-au schimbat aceste tehnologii. Din păcate nu mai avem prea mult timp. În legătură însă cu problema clonării, președinția Consiliului este conștientă de cât de sensibilă este această temă și că opinia publică consideră în general că nu trebuie să fie permise alimente clonate. Vrem să verificăm mai întâi care sunt toate părerile și vrem să ajungem la un acord. Probabil că vom mai, vom mai putea să fim martorii unor negocieri extrem de ample în acest domeniu. Din partea președinției Consiliului pot să vă spun că noi lucrăm împreună cu celelalte instituții pentru un consens. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Sper să putem lucra productiv împreună pe viitor, pentru că a devenit destul de clar din discuția de astăzi că obiectivele noastre, atât în domeniul siguranței alimentare, cât și în protecția mediului, sunt aceleași. Dorim să fim în slujba cetățenilor europeni și dorim să ne asigurăm că ei poate, pot trăi într-un mediu care este demn uh, pentru europeni care, și că pot uh, mânca alimente, pot, să, pot uh, cumpăra alimente care sunt uh, conforme. Și obiectivele summitului în domeniul agriculturii doresc ca agricultura noastră să facă față acestor provocări pe viitor. Mulțumesc! Merci, monsieur le ministre. De... Mulțumim, uh, domnule ministru, pentru că ne-ați onorat cu prezența dumneavoastră în această dimineață și pentru că ați răspuns atât de complet uh, la întrebări, fără a le evita pe cele mai puțin plăcute. Uh, au fost niște informații foarte utile pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumim!